Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, Stimați colegi, doamnelor și domnilor, este 9 și 6 minute. Am dorit să avem suficient timp pentru audiere și pentru toate discuțiile. Așadar, vă rog, haideți să începem chiar acum. Dacă îmi dați voie. Este o reuniune de comisie miercuri dimineață, miercuri după masă și joi dimineața. Începem. Prima reuniune a comisiei noastre în timpul mandatului noii comisii, care este pregătită să acționeze după aceea, după decizia Consiliului European cu privire la pachetul climă și energie până în 2030 decizii foarte importante. Ordinea de zi este inclusă în dosarele pe care le-ați primit. Dacă nu aveți comentarii, o considerăm adoptată fără schimbări. Nu văd observații. Este foarte clar pentru că ultimul punct este diverse la sfârșitul reuniunii de joi. comunicările președintelui. În conform deciziei coordonatorilor, echipa de redactare COP20, raportori și raportori din umbră, au pregătit un text de compromis distribuit în reuniunea aceasta, în dosarele pe care le-ați primit. Conform procedurii din ultimii ani, această contribuție regii trebuie trimisă uh, președintelui Envi, care comisie va vota în această după masă. Și am dorit să le trimitem punctul nostru de vedere cu uh, propunerea ca acest punct de vedere să fie luat în considerare. Dacă nu există obiecții, presupunem că aceste contribuții pot să fie trimise direct Comisiei Envi. Nu văd să existe obiecții, deci putem să trimitem avizul Comisiei Envi. Trecem la punctul 3, audiere publică în legătură cu strategia comunitară de energie pentru securitate energetică în condițiile pieței interne pentru energie. Sub condițiile pieței interne pentru energie din viitor, pentru că aceasta nu există încă. președinții, șefii de state și de guverne au promis finalizarea acestei piețe interne pentru energie cu câțiva ani în urmă, în februarie 2011, au promis că va fi finalizată până la sfârșitul anului 2014, deci au mai rămas două luni. Avem această piață internă de energie aproape finalizată, să spunem, este nevoie de infrastructură care nu este terminată, avem nevoie de conexiuni transfrontaliere, toate deciziile în legătură cu comerțul energetic și transmiterea de energie în interiorul Uniunii, de exemplu, de exemplu costurile de rețea sau o schemă de susținere pentru regenerabile. Toate aceste decizii trebuie să fie comparabile dacă vrem să existe comerț energetic în interiorul Uniunii. Sau ar trebui să începem treptat să ajungem la sfârșitul prețurilor reglementate în statele membre. Nu este foarte ușor, știm acest lucru. Statele membre nu au în fața lor o decizie ușoară. Însă avem un triunghi energetic pe care îl cunoaștem foarte bine, securitate, prețuri rezonabile și competitive și protecția mediului. Probabil, poate nu sunteți de acord, probabil securitatea energetică este uh, cea mai importantă, pentru că fără energie nu se poate face nimic însă fără a submina celelalte două aspecte, care sunt și ele cruciale. Acum discutăm despre o strategie pentru securitatea energetică. Avem un raport pregătit de domnul sau Saudargas și este vorba de prima asemenea dezbatere în acest mandat. Securitatea energetică va fi o mare responsabilitate a Comisiei ITRE. Este chiar primul nostru raport din, al Comisiei ITRE în noul mandat. De asemenea, criza din Ucraina este foarte importantă pentru toți europenii. Toată lumea cunoaște ce este în joc îmi amintesc de Jacques Delors când uh, s-a propus Comunitatea Energetică Europeană acum patru ani. Raportorii au susținut această comunitate energetică și declarațiile Parlamentului uh, ale raportorilor Lena Kolarska, Bobinska, doamna Țavela și alții. Acum avem o continuare a, continu, a comunității energetice, este vorba de o uniune energetică. Un slogan ușor diferit, mai bun, uniune energetică, este un titlu foarte puternic. Comunitatea energetică nu era chiar un titlu chiar atât de ambițios. Și acum avem un vicepreședinte responsabil cu Uniunea Energetică în Comisia Europeană. Așadar, o abordare serioasă a acestei idei, pentru că pentru Uniunea Europeană securitatea energetică va fi o problemă extrem de importantă. Așadar, ne bucurăm că am putut să invităm câțiva profesioniști și experți de peste tot din Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bun venit tuturor, tuturor celor care participă la această audiere publică, care poate să fie urmărită și pe site-ul internet al Parlamentului European în direct. Domnule raportor, doriți să spuneți câteva cuvinte în deschidere. Depinde de dumneavoastră. Bineînțeles, puteți să faceți o prezentare, dacă doriți. Mulțumesc, domnule președinte. Deja ați prezentat uh, lucrurile atât de bine încât aș dori doar să urez bun venit invitațiilor și îi voi asculta cu mare atenție Mm, și voi analiza discuțiile care vor urma. Deja ați menționat, domnule președinte, punctele cheie, subiectele cheie care vor trebui acoperite. O, o singură observație. Ce ar trebui să devină securitatea energetică? Ce nu ar trebui să fie uh, nu ar trebui să devină o strategie, ar trebui să devină un pilon strategic, un pilon serios al Uniunii Energetice. Vă mulțumesc foarte mult și aștept discuțiile și prezentările experților. Bineînțeles, veți avea o intervenție la sfârșitul discuției noastre pentru a rezuma cele spuse și pentru a vă exprima în legătură cu discuțiile. Dacă îmi permiteți, trebuie să vă informez că avem la dispoziție 3 ore și un sfert. Ar trebui să terminăm până la ora 12.30, fără pauze. Foarte dificil pentru mine, dar sper să rezist. 3 ore, 3 ore și un sfert. Așadar, fiecare vorbitor l-aș ruga să se limiteze la 10 minute în discursul inițial și după aceea 20 de minute pentru întrebări din partea colegilor, două minute pe întrebare, dacă sunteți prea mult pe listă, poate un minut și jumătate, dar oricum două minute pe întrebare și după aceea timp alocat pentru răspunsuri din partea experților. Așadar, aceasta a fost prezentarea mea introductivă. Primul nostru vorbitor este domnul Romas Svedas, de la Institutul de Relații Internaționale și de Științe Politice, de la Universitatea Vilnius, din Vilnius, din Lituania. Prezentarea construirea securității energetice comunitare, lecții și noi provocări. Vă mulțumesc și vă ascultăm. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Este onoare să um, mă pot adresa unei audiențe atât de distinse astăzi și îmi face onoare pentru că am lucrat în diplomația economică și energetică timp de 20 de ani. Acum sunt, lucrez la universitate de 3 ani în calitate de independent, așadar pot să vă împărtășesc din experiența mea. Vă voi atrage atenția asupra trei mesaje principale. Agenția Internațională a Energiei definește securitatea energetică ca disponibilitatea neîntreruptă a surselor de energie la un preț rezonabil. Diversificarea asigură furnizarea de energie, dar furniz- sursele de energie, furnizarea de energie chiar dintr-o singură sursă externă nu reprezintă o problemă dacă furnizorul de energie și relațiile cu consumatorul sunt transparente, bazate pe piață și parteneriat. Problemele apar atunci când deținătorul sursei de energie, în special dacă este un, unul nedemocratic, face un abuz de poziția sa dominantă în scopuri politice. Mai mult, acolo unde există și confruntări eh, în scopuri politice sau geopolitice, logica economică încetează să funcționeze. Politica energetică a Rusiei arată că obiectivele politice au întâietate asupra celor economice. Este o realitate care poate să fie ilustrată de o serie de uh, date, cum ar fi tăierea uh, furnizării de energie, întreruperea uh, furnizării de energie, politica netransparentă a prețurilor, scheme de intermediar pentru transferul de gaze și așa mai departe. Dependența de energie crește influența politică și economică a Moscovei asupra statelor care importă energie de acolo. Care este scopul acestei influenței? De a își reține, dom- păstra dominanța în uh, state din fostul bloc sovietic și pentru a veni o, și de a deveni o putere globală, globală. Cum putem face față acestei amenințări? Printr-un sistem democratic și transparent și cu principii de economie de piață. Kremlinul încearcă să, să înăbușe democrația și liberalismul. Federația Rusă, fiind un sistem politic nedemocratic, face un abuz de uh, dominanța sa energetică în statele din uh, tranziția democratică post-sovietică și o folosește în scop politic. Primul meu mesaj. Federația Rusă încearcă să uh, dea înapoi procesul actual de democratizare sau să transforme statele respective într-o zonă gri unde uh, se aplică politica unei puteri dominante. Această concluzie face referire la uh, concluziile unor uh, experți, Samuel P. Huntington, în lucrarea sa, Al treilea val de democrație, și Thomas Carothers, în lucrarea sa finalul paradigmei de tranziție. Vă atrag atenția că uh, vă atrag atenția la harta aplicarea puterii Rus Rusiei. Georgia, Moldova, Ucraina, Ucraina, Belarus și statele Baltice. Toate aceste state au un numitor comun. Sunt uh, vecine ai Federației Ruse. Următoarea hartă vă arată cazurile de aplicare a puterilor economice, politice și militare de către Rusia. Avem un caz de război, uh, un așa zis uh, război hibrid. Energia face parte din acest război hibrid și este folosită nu doar ca un instrument pentru scopuri politice, dar ținând cont de uh, consecințele negative, de asemenea ca o armă. Prin gazoductele Nord Stream și South Stream, Rusia încearcă să își asigure veniturile din statul, statele vest-europene și să își crească dominanța în statele central și este europene, uh, eludându-le. Două centrale noi, două noi centrale nucleare care vor fi uh, construite în Belarus și Kaliningrad, la mai puțin de 50 de kilometri de uh, granița lituaniană, este Um, un efort foarte mare de a reține cele trei state baltice în sistemul de putere uh, sovietic. Rusia își dezvoltă propriile proiecte, în timp ce încearcă să oprească noi proiecte de uh, furnizare de alternative de energie în uh, Europa Centrală și Estică. De aceea, al doilea mesaj este că uh, fiecare nou proiect de importanță strategică este supus unui atac informațional cu scopul de a-l discredita și de a ajunge la distrugerea economică și politică. Aceste atacuri sunt dezvoltate în patru direcții uh, principale. 1. Conflict cu comunitatea locală. 2. Escaladarea uh, evaluării de uh, impact asupra mediului. 3. Siguranța proiectului. În primul rând, Uh, uh, dau exemplu din țara pe care o cunosc cel mai bine. 1. Uh, retragerea companiei americane Chevron din proiectul de exploatare și extragere a gazelor de șist din Lituania datorită conflictului cu comunitatea locală și proaste comunicări cu guvernul central. 2. Oprirea unui nou proiect de centrală nucleară pentru că a fost politicizat în campanie electorală. În, loc, în al treilea rând, uh, informații și atacuri politice uh, în legătură cu terminalul pentru gaz natural lichefiat și așa mai departe. Aceste atacuri uh, și-au originea în Uniunea Sovietică și există o lipsă de transparență în legătură cu originea resurselor financiare pentru asemenea campanii. De aceea, Euro- Comisia Europeană și statele membre trebuie să țină cont de aceste fapte și să uh, utilizeze măsuri de prevenire adecvate. Comunicarea Comisiei Strategia Europeană de Securitate Energetică este foarte completă în acțiunile propuse. Măsurile pentru acțiuni imediate, pentru iarna care se apropie, sunt binevenite. Se fac trimitere aici la una dintre aceste măsuri să se exploreze furnizări Uh, alternative de uh, gaze naturale, inclusiv gaze naturale chefiate. Uh, vedeți aici un terminal de gaz natural lichefiat care s-a oprit în portul lituanian Claipeda. Este o facilitate plutitoare de regasificare care are o capacitate anuală de 4 miliarde de metri cubi de gaz pe an numele terminalului este independență. Așadar, al treilea mesaj este că provocarea strategiei comune de securitate nu este în afara, ci în, în interiorul Uniunii Europene. Este lipsa de voință politică în statele membre. Fără o acțiune, strategia va rămâne doar pe hârtie. Din păcate, implementarea al treilea pachet legislativ pentru energie este fragmentată. Proiectul uh, South Stream al Gazprom uh, a depășit proiectul Nabucco. În septembrie, un stat membru, în mod neașteptat, a oprit furnizarea de gaze pentru Ucraina. Stat, țara mea a pierdut un investitor strategic în gazele de șist și a uh, oprit dezvoltarea noului proiect, proiect nuclear. Datorită lipsei de voință politică, solidaritatea europeană are de suferit. Stimați membri ai Parlamentului European, Obiectivul pentru a completa piața internă pentru energie până în 2014 se pare că nu se va uh, îndeplini. Fără o piață internă de energie puternică, Europa nu poate să fie puternică la nivel extern. De asemenea, de aceea vă cer să vă folosiți puterile și să faceți toate eforturile pentru a vă asigura că o asemenea strategie nu va rămâne doar pe hârtie. În acest context, Comisia Europeană trebuie să se implice mai activ și mai uh, să se implice în implementarea corectă a legislației europene. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în prezentarea mea v-am subliniat trei probleme, trei provocări în legătură cu securitatea energetică. 1. Energia utilizată pentru a reprima democrația și liberalismul. 2. Sectorul energetic care este sub atac informațional constant și 3. Lipsa voinței politice. Aceste provocări depășesc înțelegerea clasică a ceea ce reprezintă un sector energetic. Nu se referă doar la probleme de infrastructură sau de piață, se referă la relațiile politice și internaționale. De aceea, pentru a le face față, trebuie să avem un singur răspuns. Și acest răspuns este Uniunea Energetică a Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul când doar a vorbi despre Uniunea Energetică nu trebuie să ne întrebăm dacă trebuie să o îndeplinim, trebuie să uh, ne întrebăm ce și când. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you for your speech. Mulțumesc foarte mult pentru discurs. Mulțumesc uh, pentru această contribuție foarte energică la problemele pe care le avem în acest domeniu legat de energie și de strategia de securitate energetică, care n-ar trebui să rămână o chestiune pe hârtie, ci ar trebui să devină concretă. cât de bine și cât de repede se poate într-o uniune energetică. Mulțumesc încă o dată și acum începem cu runda de discuții. Da, doriți să începeți, vă rog. Domnule raportor, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această analiză uh, foarte complexă a amenințărilor care vin din Est. Întrebarea mea este însă legată de sfârșitul prezentării dumneavoastră, în care spuneți că cel mai important este ca voința politică și Uniunea Energetică să fie concentrate. Vă întreb dacă această strategie energetică și toate eforturile care trebuie făcute sunt numai uh, orientate către combaterea uh, amenințării ruse sau dacă putem să folosim lecțiile pe care le-am învățat uh, din anumite țări cu perspectivă estică, de exemplu, pentru a le implica în strategia de securitate europeană generală? Care sunt aspectele pe care le putem sublinia în acest sens? Mulțumesc, domnul Peterson, raportor din umbră. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză și pentru faptul că este foarte complexă și în același timp foarte incitantă cu privire la toate provocările pe care le avem în momentul de față în calea realizării unei uniuni energetice. Întrebarea mea către dumneavoastră este legată de felul în care se poate obține ceea ce ați uh, spus dumneavoastră și în ce fel se poate obține, care este rolul pe termen lung pe care îl vedeți dumneavoastră pentru energiile regenerabile, pentru a avea o uniune energetică. Mă refer aici și la un, eficiența energetică și la felul în care trebuie implementate măsurile, pentru ca să putem să economisim mai multă energie pentru a putea să îmbunătățim ceea ce avem acum. Mulțumesc! Următorul raportor din umbră, domnul Iabor. Mulțumesc, domnule președinte, Iavor, îmi cer scuze. Mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Sunt foarte de acord cu faptul că ați spus că Uniunea Energetică trebuie să fie o soluție la aceste probleme, dar întrebarea mea nu este dacă avem nevoie de Uniunea Energetică, ci ce fel de Uniune Energetică necesităm. Și întrebarea este dacă este suficient să creăm o uniune energetică care se concentrează numai pe energia fosilă, care se uh, concentrează pe aprovizionarea cu gaz, cu petrol sau pe centralele nucleare. Având în vedere strategia, până în 2030, dacă reușim să obținem tot ceea ce am inclus în această strategie, atunci dependența Uniunii de petrol, gaz și de cărbune va crește. Mă întreb atunci, este o strategie eficientă aceasta, cea care nu face nimic pentru a reduce dependența Uniunii Europene de energiile care vin din uh, import? Sau poate că ar trebui mai degrabă să avem o abordare diferită în strategia energetică, care se concentrează mai mult pe măsuri de eficiență energetică, pe măsuri regenerabile și așa mai departe, pentru a avea într-adevăr o scădere a dependenței Europei de alții. Trebuie să spun de asemenea că întâlnirea de astăzi este oarecum dezamăgitoare pentru mine, am constatat că majoritatea vorbitorilor și majoritatea subiectelor care au fost abordate la această audiere se concentrează pe energia fosilă, pe petrol și pe aprovizionarea cu gaz și foarte puține cuvinte se spun despre eficiența energetică și regenerabile, care eu cred că ar trebui să fie, de fapt, concentrarea, punctul de concentrare al activității noastre energetice. Mulțumesc, domnul Henkel, este vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Posibilitatea de a fi uh, șantajată Europa nu este ceva foarte nou. Știți că am mai discutat despre acest subiect uh, în uh, legătură cu statele independente, ale comunității independente ruse. Deci, cred că toate sursele energetice merită să fie discutate și dacă ne uităm la realitatea din Europa de astăzi, vedem însă ceva diferit. Vedem că anumite state și-au dezvoltat uh, energia nucleară, vedem țări mari care închid însă centralele lor nucleare, mai avem țări care sunt pentru gazul de șist și în alte țări în care nu se dorește deloc această sursă energetică. Apoi mai sunt țări care și-au uh, crescut posibilitatea de producere de cărbune și altele care nu vor să mizeze pe această sursă. Și eu mă întreb dacă chiar se poate să avem o uniune energetică dacă acceptăm ca fiecare țară să facă ce mix energetic dorește? Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Baltitis. Mulțumesc. Domnul, îl știu pe vorbitorul nostru deja de mult timp, dumnealui este un specialist în domeniu, domnul Șvedas, mai ales în uh, Lituania, unde se construiește un terminal pentru gazul lichefiat. Am încercat să învățăm din greșelile trecutului. Dacă ne uităm la ultimii cinci ani, de exemplu, la ultimul mandat al Parlamentului, probabil că vă amintiți cât de dificil a fost pentru noi să facem progrese în domeniul energetic. Am încercat să ne asigurăm ca statele baltice să fie recunoscute ca vulnerabile, ca necesitând protecție și că a trebuit să ne asigurăm că ele primesc această protecție. Vedem că s-au făcut ceva progrese, dar sunt de acord cu colegii mei că la comisie s-a luat o decizie că este nevoie de un terminal mare pentru gaz lichefiat pentru statele baltice, însă se credea că nu se poate construi acesta decât în 2030. Aceasta ar fi însemnat că am fi rămas dependenți încă 16 ani de acum încolo. Și vedem că există mai multe puncte de conectare care lipsesc pentru ca să fie interconectate aceste rețele. De ce vorbim despre dezvoltarea sau nedezvoltarea sectorului nuclear, fiecare după cum dorește, dar trebuie să ne uităm totuși și la posibilitatea pe care o avem, regenerabilele, de exemplu, fiecare țară trebuie să decidă în ce măsură le dorește, dar trebuie, ceea ce trebuie să ne asigurăm pentru fiecare țară este ca să existe o infrastructură foarte sigură și um, strategie politică energetică care să fie competitivă. Și vreau să vă întreb, uh, domnule Șvedas, ce părere aveți despre dezvoltarea energiei nucleare? Ce părere aveți despre rețelele energetice, dacă trebuie să facă parte numai dintr-un stat membru sau nu? Și ce părere aveți de un terminal mare uh, pentru gaz uh, lichefiat? pentru țările baltice. Când s-a hotărât să se, să se construiască, s-a hotărât unul care putea să înghețe și nu era un lucru foarte bun. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc pentru prezentare. Ați vorbit despre dependența de Rusia, mai ales în ultima, în contextul ultimelor evenimente și dacă ar fi să ne gândim și la Uniunea Energetică, ne gândim acum la 28 de state membre. O țară ca mea, mai precis Irlanda, dacă ar deveni membră a Uniunii Energetice, care ar trebui să fie rolul energiei în țări ca a mea pentru a obține acea independență de care vorbeați dumneavoastră, pe lângă amenințarea din partea Rusiei? Cred că dacă n-ar fi o amenințare din partea Rusiei, în continuare ar trebui să vorbim despre nevoia de a găsi surse alternative. Care este rolul pe care îl vedeți dumneavoastră în a unor țări ca a mea și, de asemenea, m-ar mai interesa să știu în legătură cu energia regenerabilă și energia nucleară și uh, regenerabile. Mulțumesc. Vă rog, domnule vedea să răspundeți dacă puteți acum. A, mai este o întrebare. Vă rog. Raportorul din umbră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Șveda, vreau să știu un lucru pe care l-au întrebat și alți colegi în legătură cu energia nucleară. Pentru că mai multe țări au abandonat uh, energia uh, nucleară. Nu există o poziție foarte clară în legătură cu energia nucleară. Aș vrea să știu poziția dumneavoastră. A doua întrebare a mea are legătură independența de politicile mm, ruse în ceea ce privește gazul natural lichefiat sau nelichefiat. Ați vorbit de Nabucoul european. Nu vă deranjează faptul că Nabucco se referă la importarea gazului natural în Europa, importat fiind din țări în care avem o instabilitate politică foarte mare. După cum știți, Turcia dorește să importe gaz din Iran sau din Irak, din Marea Caspică, deci, vorbim de import de gaz din țări în care situația nu este foarte stabilă. Credeți că ar fi o greșeală din partea Uniunii Europene de a nu mai depinde deloc de Rusia, adică să mizeze doar pe un singur actor, pe o țară, țări din regiune care sunt însă instabile? Credeți că aceasta ar duce la o problemă în siguranța energetică și credeți că ar aduce probleme cu sine și pentru țările care sunt în jurul Rusiei? Mulțumesc! Da, mai văd că mai dorește cineva să ia cuvântul domnul Tajani, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aprovizionarea cu energie pentru Europa este o mare problemă. Criza cu Rusia s-ar putea să crească și prețurile la energie, dar trebuie să încercăm să ne gândim și la Africa de Nord, pentru că și Libia era un furnizor important, iar instabilitatea din nordul Africii a creat de asemenea probleme suplimentare, mai ales mă gândesc aici la țara mea, Italia, Poate și din acest punct de vedere ar fi util să facem o reflexie foarte aprofundată, mai ales în ceea ce privește gazul de șist, de exemplu. Uh, pentru că în Europa suntem în întârziere față de alte țări, mai ales față de Statele Unite în ceea ce privește gazul de șist și aș fi vrut să știu dacă, dincolo de neutralitatea pe care trebuie să o avem pentru a putea face o analiză a acestor posibilități și a eventualelor daune de mediu, cred că ar, am face un pas înainte și ar fi bine să-l facem în ceea ce privește gazul de șist, mai ales aș vrea să știu părerea oaspetilor noștri pe această temă. Mulțumesc! Da, domnul Höckmark, vă rog. Mulțumesc foarte mult. O întrebare foarte pe scurt. Atunci când vorbim de securitatea energetică, cu atât mai mult în acest context, când vorbim despre securitatea energetică în contextul conflictului din Rusia și al vecinătății ruse, trebuie să știm cum să dezvoltăm uh, importul uh, și care să fie strategia, strategia în domeniul energiilor fosile. În același timp însă avem o strategie pentru climă, ceea ce impune, bineînțeles, anumite limite strategiilor celorlalte. Ar fi interesant să știm cum vedeți dumneavoastră dependența energie, de energie în Europa de diferitele surse, făcând o analiză a diferitelor surse existente. Avem în momentul de față țări care sunt mai independente decât altele. Putem să ne gândim la hidroenergie, la, la energia nucleară și la evoluția acestora, de exemplu. În ceea ce privește evoluția acestora, credeți că avem o strategie bună în Europa? Și care ar trebui să fie măsurile pe care să le luăm în Germania și uh, care credeți că ar trebui să fie resursele pe care ar trebui să le mai importăm în contextul acestei independențe? Mulțumesc. I don't see any other request by floor. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Puteți să ne faceți comentariile dumneavoastră, vă rog, atunci, domnule Jvelas. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru întrebări. Sunt întrebări foarte importante și mă bucur foarte mult că vom putea purta o discuție pe aceste teme. Aș fi vrut să menționez mai multe puncte în prezentarea mea inițială, dar din cauza limitei de timp nu am putut să fac acest lucru. Mesajul meu principal însă a fost că atunci când vorbim despre strategia energetică și dezvoltăm o strategie energetică, ar trebui să știm care este realitatea. Și ar trebui să nu ne fie frică de uh, confruntarea cu această realitate. Pentru că în cazul în care ne-am ascunde de realitate, strategiile noastre nu ar mai fi potrivite. Ar fi strategii ineficiente. Și mesajul meu pe care vreau să-l transmit a fost că dacă vorbim despre securitate energetică și despre proiecte energetice, nu este vorba aici numai de economie. În strategiile noastre, fiecare proiect de energie nou ar trebui să fie susținut de măsuri adiționale și măsuri preventive adiționale, având în vedere realitatea, pentru a putea face așadar situației de astăzi. Deci, într-adevăr, asta este ceea ce doream eu să spun, mai ales să spun în fața Parlamentului, pentru că în Parlament se poate vorbi despre așa ceva mult mai deschis. În legătură cu strategia, strategia este una bună. Trebuie să o implementăm și haideți să ne uităm în față și la altă realitate. Eu am fost parte din guvern timp de 20 de ani și am avut de multe ori o lipsă de voință politică pe mai multe planuri. Vorbim despre finalizarea unei piețe energetice până în 2014, ceea ce nu se va întâmpla în niciun caz. De ce? Este foarte simplu, din cauza voinței politice care lipsește. Nu e vorba de o problemă energetică, de probleme de tehnică sau inginerie, e vorba de decizia politicienilor care nu este destul de fermă. Avem strategii, discutăm strategii, dar trebuie să discutăm și deciziile care s-au luat în materie. Aceasta este realitatea cu care trebuie să ne confruntăm și nu putem să ne ascundem în fața ei. Deci, bineînțeles că dacă vorbim despre ceea ce ar trebui să fie o strategie, ar trebui să ne gândim nu numai la interconectare pentru Um, combustibil fosil, gaz, uh, petrol, dar și să ne gândim la regenerabile, la eficiența energetică și la cea mai, energie, cea mai sigură energie care o avem, de exemplu, pe care o avem în Lituania, care nu este folosită momentan. Deci, în primul rând, trebuie să avem energii regenerabile, dar pe de altă parte, ceea ce s-a dorit să arătăm în această regiune este că există și o altă realitate, și anume că avem o țară vecină care încearcă să manipuleze aceste elemente, care încearcă, încearcă să ne uh, pune în pericol piața noastră energetică în Europa. Să vă dau un exemplu. În cazul în care avem uh, curent importat din Federația Rusă, care este produs pe bază de gaz, Prețul la gaz în Federația Rusă este de patru ori mai mic decât prețul uh, pentru același uh, material în Lituania. Deci dacă electricitatea noastră produsă din gaz trebuie să facă apoi față concurenței electricității importate din Federația Rusă, vă dați seama că dacă acel gaz este de patru ori mai ieftin, vă dați seama care este situația. Situația este că alte țări reușesc să creeze probleme și să creeze stagnări pe piața noastră. E vorba de concurență aici, nu mai e vorba de energie, e vorba de concurență pe piața energetică. Deci nu trebuie să amestecăm lucrurile și nici nu ar trebui să transformăm aceasta într-o strategie, într-o tragedie, dar trebuie să spunem că aceasta este realitatea și trebuie să facem ceva pentru a o combate. Și acum, pentru ca să mai vorbim și despre Uniunea Energetică. Bineînțeles că nu putem să decidem că peste noapte trebuie să se transforme această piață într-un anumit fel. Acest proces se numește proces de spillover, adică realitatea care ne obligă să facem pași înainte pentru că ne ia din urmă. Uniunea Europeană și strategia de securitate energetică, ne face să nu mai putem să nu reacționăm. Trebuie să reacționăm și trebuie să luăm măsurile care trebuie, ținând cont de interesul fiecărui stat membru pentru uh, mixul energetic primar. Acesta este un drept al statului membre, bineînțeles mixul energetic primar, dar dacă toate statele Uniunii decid să participe la un proiect, atunci ar trebui să ne respectăm această decizie. Și când vorbim despre Nabucco, nu vorbim despre partea economică a acestui proiect, vorbim despre aspecte politice. În cazul în care am decide să implementăm acest lucru, atunci trebuie să mergem pe această cale dar o discuție economică arata altfel decât cea pe care o purtăm noi în domeniul energiei. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem este cum să facem față securității energetice. Îmi place această comparație în care se spune că de multe ori într-o discuție se pune problema în felul următor. Uniunea Europeană își construiește capacitățile energetice sau interconectările de gaz care sunt prea mari și că nu vom putea folosi aceste capacități. Dar, pe de altă parte, toate țările Uniunii Europene își uh, cresc bugetul și cheltuielile pentru scopuri militare. Câte tancuri sunt necesare? Poate e mai bine să construim uh, un, o rețea în plus, o interconectare energetică în plus, în loc să mai cumpărăm un tank în plus sau un submarin suplimentar sau vreun avion militar. Realitatea arată că trebuie să avem uh, capacități uh, suplimentare, trebuie să fim gata să acționăm și ca să răspund și la întrebarea dumneavoastră, răspunsul cheie este flexibilitatea. Cu cât avem mai multă flexibilitate, cu atât este mai bine. În ceea ce privește interconectarea, electricitatea, gaz, uh, gazul lichefiat natural, acestea aduc cu sine flexibilitatea, de fapt. o persoană în negocierile internaționale sau o țară este liberă și poate să decidă dacă vrea să spună nu la negocieri. Astăzi avem state membre, de exemplu, din Uniunea Europeană, care nu sunt în măsură să spună nu din cauza că sunt dependenți de anumiți uh, aprovizionari, de cei care aprovizionează cu energie. Cu cât avem mai multe oportunități să alegem, cu atât uh, putem spune că suntem mai siguri. Și pentru a trage o concluzie, ar trebui să diversificăm uh, toate sursele energetice, proiectele și uh, toate căile energetice și în ceea ce privește energia nucleară, dacă ținem cont de politica climatică a Uniunii și dacă ținem cont de ce măsuri suplimentare am uh, luat prin Agenția Energetică pentru a avea siguranță nucleară, putem spune că nuclearul este parte din mixul energetic și fiecare țară poate să decide singură. Eu personal sunt pentru energia nucleară, dar Cam aceasta este situația. Dar sigur că avem și obiective de politică climatică, trebuie să continuăm să ținem cont și de acestea în contextul uh, tuturor politicilor pe care le avem acum și să ținem cont de faptul că astfel de surse energetice, dar și sursele nucleare pot să servească această cauză. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, pentru remarcele de încheiere extrem de importante pentru noi toți, bineînțeles, așa cum ați spus și dumneavoastră. Dumneavoastră reprezentați uh, un organism de consiliere independent, iar uh, punctul dumneavoastră de vedere este foarte important din acest motiv, fiindcă următorul nostru vorbitor, domnul Vaslav Bartușca, reprezintă punctul de vedere al uh, guvernului ceh este trimisul special pentru securitatea energetică a, de la Ministerul de Externe ceh. Dumneavoastră, să zicem, sunteți un reprezentant mai oficial al țării dumneavoastră. Bineînțeles, ă, noi dorim să ascultăm toate punctele de vedere, iar acum ă, vă dăm cuvântul dumneavoastră semnalul de alarmă de care aveam nevoie toți, cum să reducem dependența de vecinătatea europeană, de la Africa de Nord la Orientul Mijlociu până la Rusia. Acesta este titlul prezentării dumneavoastră. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. The... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a lua cuvântul în fața dumneavoastră astăzi. Este o onoare pentru mine. În primul rând, o să Trec uh, rapid în revistă schimbările din ultimii cinci ani în Europa. După care o să vă vorbesc despre sursele interne, despre reacțiile pe care le putem avea și în cele din urmă voi spune câteva cuvinte despre situația gazului în Rusia și Ucraina, fiindcă acum cinci ani am fost numit uh, uh, reprezentant al UE pentru criza gazului între Rusia și Ucraina și am câteva idei în acest sens. Să începem deci cu istoria, cu ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani. În 2009 ne amintim cu toții criza gazului între Rusia și Ucraina. Timp de trei săptămâni Rusia a oprit aprovizionarea cu gaze către Ucraina și unele state membre ale Uniunii Europene. Să ne amintim că China a deschis conducta către Turkmenistan, care a fost uh, construită în doi ani și jumătate după ce s-a ajuns la un acord în 2006, în, pe parcursul a 700 de kilometri, ceea ce a ucis uh, Nabucco. Eu am călătorit în Asia Centrală foarte mult și uh, timp de câțiva ani în Baku, Tashkent și așa mai departe, mă, mă întreba, eram întrebat când va, face, când va construi o, o conductă Europa, când va face Europa ceva și când și-au dat seama că Europa nu o să facă nimic și China se apucă de treabă, atunci Nabucco a fost îngropat. A fost îngropat mai târziu, dar în 2009 acela a fost momentul în care s-a semnat declarația la moarte. Criza din Africa de Nord, care, criza din Africa de Nord a dus la dezintegrarea unei țări, Libia, care reprezenta un furnizor important de gaze pentru Europa. Libia, s-a făcut o referire la aceasta, este acum uh, vecina noastră, după cum știm, uh, și ne putem întreba ce se va întâmpla în Algeria, care este cel al treilea furnizor ca mărime pentru Europa. Ce se va întâmpla după ce mare put Africa? Fiindcă, uh, mă rog, m-am am dus în Algeria câte, de câteva ori și e clar că uh, Țara a supraviețuit războiului eh, civil din anii 90 datorită Belgiei. Să vedem ce se va întâmpla de acum încolo în Irak și Siria și, statele islam, și statul islamic. Știm ce se întâmplă. Acum câțiva ani se vorbea în Europa despre mm, surse de gaz din Irak și Cur- din Kurdistanul Irak, irachian. Acum nu se mai vorbește despre acest lucru, fiindcă e greu să se uh, construiască conducte acolo, atâta timp cât este o zonă de conflict și s-ar putea ca această zonă de conflict să uh, dureze ceva timp. Uh, ne întoarcem în 2014, noua criză între Rusia și Ucraina, care de data aceasta nu se referă doar la gaze naturale, ci este o criză în egală măsură politică și militară și economică. Răspunsul la acest semnal de alarmă a fost dat deja în ceea ce privește integrarea uh, pieței în Europa. Acum avem o piață care include Germania, țările Benelux, Franța, dar în egală măsură um, afectează prețurile în uh, Marea Britanie, Danemarca și Cehia. Integrarea pieței este foarte folositoare. Noi uh, uh, am făcut parte din această piață și asta înseamnă că anul acesta companiile noastre plătesc 18 euro pe oră megawatt de megawatt un preț mult mai mic decât de la Gazprom. Deci, integrarea pieței este răspunsul. Ar fi bine să avem mai mulți furnizori eh, din țări eh, de încredere, cum ar fi Suedia, Canada și mai departe. Răspunsul trebuie să fie la nivel intern. Iar rezultatul va fi mai mare independență la nivel intern. Unele țări vor alege mai multe regenerabile, mai multă eficiență energetică, altele se vor bizui mai mult pe cărbune, pe energia nucleară. Va crește, vor crește și sursele interne, locale, fiindcă Există conducte deja din nord, sud, est, vest. Eh, există deja, pardon, eh, țări care reușesc și regiuni care reușesc să fie, eh, să fie independente energetic. Greutatea va fi Uh, să asigurăm uh, independența energetică la scară largă. Pentru orașe mici, pentru sate, se reușește acest lucru acum. Însă problema care se pune, cum facem acest lucru pentru orașele mari și pentru proiectele de locuințe. Iar aceasta este o problemă socială care se pune, fiindcă la mine în țară și în multe țări europene, pot să devii independent energetic. Casa ta, propria ta casă și dacă ai ceva bani. Dar pentru unii aceste sume sunt prea mari, iar statele vor trebui să joace un rol aici. va exista una, un avânt pentru energia nucleară în unele state membre, dar nu în toate. Unele state membre vor încerca să găsească noi surse de gaz sau de GNL, altele vor uh, încerca să investească mai mult în pro- proiecte de uh, hidroenergie. Nu cred că răspunsul va fi unificat la nivelul Europei, ci, diversi- ci diversificat. Dar poate greșesc, fiindcă nu fac, uh, fiindcă experiența mea este doar de 8 ani din experiența mea, am înțeles că e greu să avem un răspuns unifi- un, unic la nivel european. Se va vorbi mai mult despre solidaritate și vreau să subliniez un lucru. Mai întâi să punem accent pe responsabilitate, apoi pe solidaritate. Este de datoria fiecărui stat membru să aibă grijă de cetățenii săi. Abia când nu reușești să ai grijă de cetățenii țării tale, atunci să ceri solidaritate. Noi uh, am construit conducte petroliere în, în, în 90 și avem o conductă uh, norvegiană din 97, se poate face acest lucru uh, chiar când n-ai foarte mulți bani, fiindcă Cehia era mai săracă atunci decât acum și totuși am reușit să facem aceste proiecte. Subiectul de astăzi uh, este Rusia. Rusia și Ucraina. Vreau să vă spun câteva cuvinte, pentru că în 2009 eu am fost punctul de legătură al președinției cehe. Eu am fost cel care a negociat cu premierul Putin de atunci când nu era președinte și președintele Iușenko și uh, Gazprom și Nafco. Iar uh, situația de acum oglindește ce s-a întâmplat uh, în 2009. În primul rând, vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând, uh, nu există contoare pentru gaze naturale pe, la frontiera între Rusia și Ucraina. E fenomenal lucrul ăsta. De 23 de ani, Ucraina a fost o, o stat independent, cu guverne și președinți. Ni, nimeni nu a instalat contoare pentru gaze naturale pe, eh, la granița între Rusia și Ucraina. Poate au avut afaceri mai interesante decât uh, asta, să zicem. Sau putem înțelege că și poate nu vom înțelege niciodată exact noi din afară ce se întâmplă. Cât de multă corupție este în sectorul gazelor? Dacă credeți că miliardarii în Ucraina au, și-au câștigat banii din, din afacere cu ciocolată, mă rog. În al doilea rând, toate contractele eh, pe care le au companiile europene cu Gazprom au punct de livrare granița Uniunii Europene sau, uh, sau puncte de livrare în Uniunea Europeană. Nimeni nu cumpără gaze la granița între Ucraina și Rusia. În 2009 poziția noastră era foarte clară. Am spus că uh, nu o să plătăm, plătim răscumpărare, fiindcă e uh, datoria Gazpromului să livreze gaze în Europa. Ce faceți în Ucraina e treaba voastră, fiindcă se pare că ați cooperat foarte bine până acum. Uh, Eh, s-a, s-a spus că Putin a cerut 4 miliarde de dolari americani, iar eh, doamna Timoshenko a cerut 5 miliarde de dolari americani. Iar eu am întrebat de unde vine diferența de uh, diferența <laughs> și ea, doamna Timoșenko mi-a spus TVA-ul ucrainean. Extorsiune până la urmă. A fost, uh, da, interesant. Uh, respect uh, comisia, comisar care a încercat din răsputeri să încheie un acord în octombrie. Eu m-am, uh, cum am spus, am, uh, am apreciat foarte mult eforturile comisiei și în 2009 n-a fost deloc ușor. Acordul acesta nu va dura. Dacă credeți că va dura până în martie anul viitor, pare rău să vă spun că am vești proaste pentru dumneavoastră. Am dovedit că suntem gata să plătim mai mult și după aceea ni se vor cere și mai mulți bani. Atât uh, Ucraina cât și Rusia ne vor cere și mai mulți bani. Fiindcă așa, așa ne văd ei, așa. Ei consideră că noi suntem țări care sunt uh, responsabile pentru bunăstarea cetățenilor lor. Deci suntem slabi. În nicio negociere nu mi-aș fi închipuit că un eurocrat european sau un politician european ar putea să spună că nu mă interesează populația din uh, Bulgaria, Ungaria și mai departe, sau alte stăți, cum ar fi Serbia. Noi nu facem așa, noi nu facem așa, nu lăsăm pe oameni să înghețe de frig uh, iarna. Dar în alte țări se face. Nu interesează soarta oamenilor. Să ne amintim că vorbim despre Rusia, să ne, să ne amintim că rolul Gazpromului s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Acum 15 ani Gazpromul era instrumentul de politică al Rusiei. Dar lucrurile s-au schimbat. Acum 15 ani Rusia a privatizat uh, industria petrolieră pe vremea lui Yeltsin. Și statul a păstrat o singură companie, uh, Gazpromul, singurul instrument. Acum lucrurile s-au schimbat. Gazul reprezintă doar o cincime uh, din, din venitul de hidrocarburi. Principala sursă de venit este petrolul. când, vorb, când vorbim despre Gazprom la ora actuală, trebuie să ne dăm seama că nu mai este jucătorul mare care era înainte și dacă ne uităm la, la reduceri, la reducerile livrărilor Gazprom către Polonia, Germania, Slovacia, Ungaria, Austria în ultimele două luni, nu s-a anunțat acest lucru înainte cumpărătorilor, ceea ce arată foarte clar că Gazpromul uh, nu Gazpromul a redus livrările, ci altcineva a luat această hotărâre. În uh, încheiere vreau să vă spun ceva foarte simplu. Noi suntem cea mai mare economie din lume. Suntem în continuare. Și ar trebui să fim cei care dictează lucrurile în energie. Dacă vom fi șantajați și se va întâmpla acest lucru, trebuie să vedem cât ne costă acest șantaj. În ceea ce privește răspunsul la nivel intern. Și există unele reacții la nivel intern regenerabile, eficiență energetică, noi surse energetice. Acestea vor fi mai puțin costisitoare decât altfel. Energia nu este un uh, instrument economic pur. Iată ce vreau să vă spun. Vă mulțumesc. Thanks a lot for your speech and... Uh, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Domnul Saud Argas, domnul raportor, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte clară și pentru punctul dumneavoastră de vedere din domeniul politicii externe. E foarte importantă o, o analiză corectă a situației a pericolelor. Și aici fac o legătură cu antevorbitorul despre în ceea ce privește importanța unei voințe politice de a face față acestor provocări. Dați-mi voie să repet întrebarea pe care am adresat-o înainte. Aș dori să am și răspunsul dumneavoastră. Analizăm în continuare situația în Est, fiindcă iarna viitoare va fi un mare test de rezistență pentru sistemul nostru. Dar strategia noastră nu ar trebui să fie doar o strategie de o singură iarnă sau pregătirea sau o strategie de pregătire pentru următoarea iarnă. Dumneavoastră ați spus că și alt, că alte țări, China, țări din Asia Centrală, bineînțeles să nu uităm Africa și așa mai departe, că ați spus că acele țări își concentrează voința politică pentru a rezolva aceste probleme, ce învățăminte putem trage de la, din aceste situații pentru a include aceste elemente în strategia energetică, pentru ca aceasta să fie pe termen lung, pentru ca aceasta să fie durabilă, pentru a reprezenta într-adevăr pilonul ener- uh, Uniunii Energetice. Vă mulțumesc! Mulțumesc! domnul Bohe. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări privind această prezentare extrem de interesantă. În primul rând, ați spus că securitatea energetică ar trebui să ducă la diversificare la nivel mondial, uh, inclusiv uh, aici în Nord Stream-ul, făcând o analogie cu piața petrolieră fiindcă diversificarea ar trebui să fie decuplată de infrastructură. Pentru de, deci, decuplarea aprovizionării de infrastructură ca pentru uh, petrol și pentru a construi noi terminale. Vreau să vă întreb dacă aceasta este o idee bună și dacă am putea să facem asta pe viitor, dacă am putea să creăm o astfel de piață mondială. În al doilea rând, uh, investițiile planificate pentru capacitatea de transport pentru gaze naturale, fie că este vorba de conducte sau de terminale GNL, depășesc uh, cererea europeană. Deci, uh, oferta depășește cererea, ceea ce va reprezenta o presiune pe viitor asupra prețului gazului, care va scădea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Peterson, raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă. Mă bucur că ați pus accentul pe politicile interne, precum și pe energia regenerabilă, pe eficiența energetică și rolul pe care, important pe care îl joacă în ceea ce privește găsirea unei soluții. Am o întrebare care vizează un domeniu diferit de cel la care v-ați referit, deci dacă nu puteți să-mi răspundeți, înțeleg foarte bine. Vreau să vă întreb în ce măsură uh, tehnologia de informație și hacking-ul reprezintă o provocare care trebuie să fie soluționată în contextul uh, strategiei de termen lung, uh, așa cum a spus domnul raportor, dar în ce măsură este relevant acest lucru în acest domeniu și în contextul chestiunilor pe care le-ați ridicat dumneavoastră? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iavor, următorul raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să ridic o chestiune. S-a vorbit despre energie nucleară ca fiind sursă locală de energie. Aș dori să vă vorbesc despre influența Rusiei asupra pieței nucleare europene, mai ales în țările din estul Europei, inclusiv Finlanda și Ungaria, unde uh, Rosatom este foarte implicat în investițiile nucleare. În afară de dependența de gaze uh, naturale despre care se vorbește la nivel uh, opiniei publice europene, ar trebui să nu uităm uh, că există o dependență prin um, prin influența Rosatom la nivel de furnizare, de aprovizionare pe piața nucleară, precum și companii ca Rosniev și Gazprom care uh, este o influență considerabilă și asupra securității energetice europene. Mulțumesc, domnul Lewandowski. We are the Vă mulțumesc. Suntem continentul dependent energetic și această interdependență va crește în viitor. Unii furnizori se joacă jocuri politice cu furnizarea de energie. Nu este vorba doar de Gazprom, ci și de unele companii private. Pentru că drepturile de proprietate privată nu există în Rusia de astăzi. Însă există un document al Comisiei din mai 2014 care vorbește despre mixul energetic uh, independent. Uh, avem suverenitatea statelor membre care este prevăzută în tratat și încep încercăm să avem o strategie energetică în acest context. Unele lucruri nu sunt controversate. Uh, urgențele energetice, mecanisme anticrize, diversificarea inclusiv terminale de gaz natural lichefiat, ehm, reformele eh, izolării clădirilor, pentru că acestea consumă 40% din energie, Uh, exploatarea resurselor interne, inclusiv gazurile, gazele de șist și resursele regenerabile. Aceste lucruri nu sunt controversate, toate fac parte dintr-un pachet numit uh, Uniune Energetică sau Securitate Energetică, dar după aceea trecem în elemente mai controversate, coordonare, care trece dincolo de informare. Deocamdată avem informații în legătură cu contractele cu părțile terțe. Uh, dar coordonarea înseamnă uh, verificări de securitate asupra noilor proiecte, ceea ce înseamnă, înseamnă că dăm puterea Comisiei Europene de a opri proiecte care nu corespund cu uh, o politică a dependenței scăzute uh, sau relațiile cu un furnizor dominant. Celălalt lucru și mai controversat este cum să creștem puterea consumatorilor um, față de furnizorul dominant. Aici este dificultatea cu securitatea energetică în interiorul Uniunii. Bineînțeles, coordonarea care să treacă dincolo de informare. Mulțumim, domnul Miners. Dvaja rečniții, najprv pan Bartușca, najprv pan Sveda. Mulțumesc, așa cum au spus și ceilalți vorbitori. Este foarte interesant, așa cum a spus și domnul Batușca de altfel, că trebuie să se respecte dreptul statelor membre. Fiecare țară trebuie să poate să se hotărească în ce direcție dorește să meargă în ceea ce privește mixul energetic Același lucru a fost spus și de către domnul Bratușca. De fapt, de puțin timp, nemții au hotărât să uh, iasă din schema energiei uh, nucleare, însă când se iau, o decizie, iau decizii atât de importante și de pe o zi pe alta, aceasta ar putea avea consecințe negative pe celelalte țări. De aceea, țările trebuie să se informeze reciproc și trebuie să se coordoneze mai bine. A doua întrebare este că atunci când, când e vorba de Uh, surse de energie care aduc riscuri cu sine, trebuie să ne gândim la ce a spus domnul Tusk, și anume o aprovizionare comună cu energie. Și de aceasta se leagă și întrebarea achiziționării de energie în general. Dacă am putea să achiziționăm aceste materii prime în comun, ar fi mai simplu. Mulțumesc următorul vorbitor. Da, mulțumesc foarte mult, spune domnul Rübich. M-ar interesa cum care este situația economică a Rusiei acum. Pentru că am văzut că înainte de criză deja situația economiei era foarte serioasă, foarte gravă și între timp s-a mai distrus și încrederea. Care este deci situația proastă economică în momentul de față și cum se va putea uh, um, face, uh, cum se va putea vedea consecințele acesteia pe noi. Domnul Cofer. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să-l apăr pe cancelarul meu împotriva criticii adresate de a fi luat o decizie pripită în legătură cu eliminarea energiei nucleare. Nu se justifică acest lucru. Discutăm această problemă în Germania de peste 30 de ani și a fost susținută de peste 85% de cetățeni de toate partidele din Parlament. Am trei întrebări pentru domnul Bratușca. Vă mulțumesc pentru observațiile extrem de interesante. S-a menționat deja că capacitățile de uh, GNL ă, nu sunt corespunzătoare pentru utilizare. Credeți că este nevoie de mai multe investiții și care sunt așteptările pentru următorii 5-10 ani în ceea ce privește posibile importuri de GNL din Statele Unite? Ă, întrevedeți o contribuție relevantă a Statelor Unite în echilibrul energetic european. În al treilea rând, ați pus accentul pe eficiență. Considerați că, am, că obiectivele stabilite de recentul summit cu privire la eficiență sunt suficient de ambițioase în acest sens pentru a ne susține independența. În al treilea rând, în ceea ce privește infrastructurile vitale de energie, prin comparație cu Statele Unite, Acolo există extrem de, există multe instrumente legale pentru a apăra și proteja infrastructura vitală energetică împotriva intervenției statelor terțe. Aceste instrumente depășesc cu mult instrumentele disponibile în Europa. Credeți că ar trebui să avem asemenea instrumente mai puternice? Vă mulțumesc, domnul Carins. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă, în special aceste informații despre negocierile din 2009. Aș dori să vă cer să vă gândiți la noțiunea independenței energetice. Se pare că putem să avem două tipuri de asemenea independență independență completă de orice sursă importată. Dacă ne gândim la o piață ca Statele Unite, dacă nu mă înșel, de, de când s-a impus embargoul energetic din anii 70, Uniunea, Statele Unite și-au impus independența energetică, nimeni nu credea că va fi posibil, însă acum au obținut acest lucru prin gazele de și petrol de șist. Acum Statele Unite devin exportatori de energie, ceea ce nimeni nu ar fi considerat posibil acum 5 ani este o direcție care ar putea să fie examinată de Uniunea Europeană, nu în ceea ce privește sursele de energie, ci independența energetică sau capacitatea de a putea refuza sau de a își alege furnizorul pentru că există o infrastructură suficient de robust, robustă și suficienți furnizori pentru a putea refuza prețuri sau termeni impuși de alții. Mulțumesc, domnul Turmes. Pentru mine, criza uh, gazelor este o criză a încălzirii. Deci este surprinzător că răspunsurile nu duc spre o diversificare a electricității. Noi arde mai puțin gaz decât uh, oricând în Europa pentru producția de energie, pentru că sistemul de comercializare a emisiilor uh, a eșuat, uh, centralele pe cărbune funcționează din ce în ce mai mult. Cred că cel, avem cele mai multe centrale pe cărbune funcționale acum. Criza gazelor, în special în Europa de Est, este o criză legată de încălzire. Haideți să începem să vorbim despre ce putem face în legătură cu încălzirea pentru ca gazul să nu mai fie utilizat pentru încălzire. După Revoluția din Estul Europei, s-au vândut toate activele către cetățeni. Așadar, proprietatea uh, de case și apartamente este mult mai ridicată în estul Europei, dar mi se spune că 60% din cetă, cetățenii din estul Europei uh, locuiesc în imobile neizolate și nu au bani pentru a le izola mai bine. Aceasta mi se pare problema cea mai mare. Ce se poate face în acest sens? A doua întrebare, uh, o temă ridicată corect de domnul Lewandowski. Din păcate, uh, concluziile Consiliului menționează coordonarea Europei în legătură cu informarea reciprocă și să, ă, acest text ă, cu rolul Comisiei a fost diluat până la un text total anodin în momentul actual și trebuie să uh, aruncăm vina asupra doamnei Merkel, însă Polonia nu s-a luptat nici ea în ciuda retoricii că vor încerca obținerea unui text mai bun în Consiliu. Așadar, problema reală este coordonarea. Avem oportunitatea de a renegocia două treimi din gazele, contractele pentru gaze, care vor fi renegociate în următorii opt ani, sunt cifrele oficiale. Avem o oportunitate unică de a, unică de a ne coordona, dar putem să o facem da, doar dacă toate guvernele din Europa îi ajută pe cei care nu au uh, o putere prea mare de negociere. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu o mai bună coordonare? Ultima întrebare. Achizi, acordurile de achiziționare a gazelor personal sunt foarte sceptic în legătură cu această idee de a o, organiza achiziții comune de gaze, pentru că reacția va fi un cartel de cealaltă parte. Care este evaluarea dumneavoastră a acestei idei? Care pare bună, dar probabil, dar probabil că nu este bună. Da, stimate coleg, am spus nu mai multe două minute, două minute, trei, două minute și jumătate, dar nu trei minute, îmi pare rău. Doamna Werner. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să îl susțin pe colegul meu, Butikofer, pentru că de când Republica Germania, Republica Federală Germania nu mai folosește o energie nucleară, nu avem probleme de aprovizionare pentru că produce mai multă energie, mai mult curent electric decât înainte. Și cred că aceasta ar trebui să ne ajute să înțelegem ce se întâmplă în legătură cu independența energetică. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră propunerile Consiliului, pentru că eu trebuie să vă spun că uh, în legătură cu aceste obiective prea puțin ambițioase pe care ni le-a propus Consiliul, am o părere foarte proastă, sunt destul de dezamăgită. Mi-aș fi dorit mult mai multe, mai ales în ceea ce privește siguranța aprovizionării cu energie. M-ar fi interesat de asemenea și să-mi răspundeți la o întrebare și anume cumpărarea de gaz. Știu că există o propunere din Polonia de cumpărare centralizată a gazului un proiect care ar putea să fie dezvoltat. S-a propus, de exemplu, crearea unei agenții care să funcționeze ca agenția Euratom de aprovizionare cu energie. Sau poate s-a mai vorbit și de un alt posibil for, un consorțiu voluntar care să preia această sarcină. M-ar interesa să văd ce părere aveți despre aceasta. Mulțumesc. Uh, thank you very much, Mr. vă mulțumesc, domnul Iațchievici. Mulțumesc. În Parlamentul European am avut o dezbatere foarte aprinsă în legătură cu securitatea energetică în ultimele luni și pe drept cuvânt datorită situației internaționale, datorită conflictului din Ucraina, însă și opinia publică a ajutat la alimentarea acestei discuții. De exemplu, tendințele din ce în ce mai imperialiste ale Federației Ruse, v-aș întreba pe dumneavoastră, domnule Bartușca, dacă securitatea energetică poate să fie garantată prin, pe de o parte, restricționarea furnizării din Est, deci de, din partea Gazprom, pentru a deveni mai independenți de Federația Rusă al doilea factor ar fi să creștem factorii de uh, ceilalți factori, cum ar fi eficiența energetică a clădir- clădirilor. Este o opinie pe care o împărtășesc mulți candidați eminenți uh, la Comisia Europeană în Parlament. Eu nu împărtășesc acest punct de vedere. Dacă vrem să uh, limităm furnizarea de gaze rusești, nu putem să uh, eliminăm diferențele energetice doar prin izolarea clădirilor. Nu este o soluție pentru instabilitatea energetică. În momentul de față, multe politici europene sunt uh, supuse acestei decarbonizări și s-au exprimat opinii sceptice în legătură cu gazele de șist. Uh, se face acest lucru în loc să se susțină resursele de energie uh, cu adevărat independente. În, în ce tabără vă aflați dumneavoastră? Credeți că se pot decarboniza uh, politicile europene și că acest lucru poate să ne rezolve probleme? problemele? Vă mulțumesc, aportorul din umbră, domnul Tamburano. La mia più che una domanda, una precisazione. Am o întrebare care se leagă de o precizare necesară, pentru că în ceea ce privește mitul independenței uh, europe, eh, americane de energie, s-a vorbit foarte multe despre acest lucru. În 2013 s-au importat însă 11% din consumul de gaz, date confirmate și de asemenea IAEA arată că producția de uh, gaz lichid, uh, toate lichefiat, uh, va fi de 5 milioane barili pe zi și în 2013 consumul era de 13 milioane. Deci nu înțeleg pe ce bază vorbim unii dintre noi despre faptul că există independență energetică în Statele Unite. E destul doar să ne uităm la date mai degrabă decât să citim ziarele și vedem că nu este așa. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Nu există alte solicitări de intervenții. Ca urmare al Lewandowski și a domnului Turmes, aș adăuga și eu câteva lucruri. Ideea comunității energetice a fost una populară, însă a fost greu de implementat și greu de explicat statelor membre. cumpărarea, achiziționarea comună de energie din afara, din afara Uniunii Europene și toate celelalte puncte similare um, care apar în această politică au fost ușor de decis. Acum a venit vremea să rezolvăm această problemă, achiziționarea comună. Mergem în această direcție sau nu? Suntem pregătiți să dăm puteri speciale Comisiei Europene. Trebuie să răspundem aceste întrebări, care este foarte importantă. Și s-au pus întrebări pe această temă. Aveți cuvântul. Mi s-au dat 5 minute, deci voi, voi fi foarte succint în ceea ce privește achiziționările de gaze. Fie creăm o piață unificată europeană și atunci niciun furnizor nu va putea să folosească un stat uh, și să șantajeze comparativ cu alta. Dacă ne uităm la piața din Germania, este un preț de 242 de dolari pe 100 de metri cubi. Franța plătește jumătate din cât plătește Letonia pentru gazele naturale, pentru că Letonia nu are de ales. Țara mea plătește mult mai puțin pentru gaze decât Slovacia, care este mai aproape de Rusia decât noi. La achizițiile comune. Nu sunt sigur că putem crea un organism care să cumpere gaze naturale de la toate companiile, dar asta este părerea mea. În legătură cu celelalte, în legătură cu rețelele inteligente și hacking-ul, este un lucru care nu se discută foarte mult. Vorbim despre aceste rețele inteligente și uh, hacking-ul va fi o problemă foarte importantă. Problemă, însă soluțiile vor fi uh, în special interne. Să ai propriul imobil care să, fie, să se bazeze pe resurse independente, nu uh, să fie conectat la o mega rețea. Am văzut deja prea multe în viața mea ca să am încredere în asemenea rețele. În ceea ce privește suveranitatea energiei, cred în statele suverane și cred că uh, este cel mai important lucru pe care îl avem în Europa. În, de-a lungul secolelor uh, a fost avantajul nostru cel mai mare. Nu, nu poate să apară o a doua China și nu vreau ca Europa să devină China. Și cred că asta și-o doresc și cetățenii. În ceea ce privește gazele naturale lichefiate și posibile exporturile, exporturi din partea Statelor Unite. Acest boom al gazelor de șist din 2008-2009 a avut, a avut loc pentru că Statele Unite au decis să se axeze pe producția internă și aceste gaze au ajuns pe piața internațională ceea ce a dus la reducerea prețurilor spot. Așadar, astăzi prețurile sunt mult sub cu cam 50%, 30% sub prețurile cerute de Rusia pentru contractele pe termen lung. Nu știu dacă Statele Unite vor putea să exporte foarte multe gaze naturale. Există presiuni interne pentru a păstra acest avantaj asupra Europei și Asiei. În ceea ce privește independența Statelor Unite, îmi place acest detaliu. Statele Unite, în total, sunt independente de importuri de petrol, dar importă țiței um, nerafinat și uh, exportă petrol rafinat. Uh, Statele Unite sunt încă pe piața petrolului și nu cred că vreun stat poate să fie complet independent de piața energetică. Izolarea nu a fost niciodată un succes, cel puțin pentru statele europene. Întrebarea cu gazele care sunt o criză pe a încălzirii. Uh, partea principală a crizei între Ucraina și Federația Rusă, că este gazul ca bun de consum. Încălzirea poate să fie făcută cu uh, cărbune, lemn, energie geotermală, mai bună izolare, mai eficientă. Și atunci când ne uităm la numărul de Uh, sobe cu gaz vândute în estul Europei, comparativ cu alte sobe, există o scădere. <coughs> Pentru că dacă timp de 10 luni ți se spune că s-ar putea ca gazul să nu mai, să, să, să nu mai fie gaz, atunci încep să iei măsuri. Uh, răspunsul poate să vină de la cetățeni și de la uh, comunitățile locale, nu, nu neapărat de la guvernul central. Gazprom ni se, ne spune constant că este, va fi o iarnă rece, trebuie să ne pregătim. Și putem să ne pregătim fără gaze naturale. Îmi place această abordare. Noi suntem foarte privilegiați, suntem continentul cel mai bogat. Haideți să ne folosim această putere pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a Uh, îngreuna viața exportatorilor. Dacă ei se joacă cu noi, ne putem juca și noi cu ei. Vă mulțumesc. Thank you very much uh, for your answers. For... Mulțumesc foarte mult pentru răspuns, mulțumesc pentru discurs și acum ne întoarcem la instituțiile de cercetare, profesor în chimie fizică din univers- de la Universitatea din Florența, domnul Ugo Bardi care ne va face o prezentare pe tendințe în producția mondială de hidrocarburi fosile, efectul energiei în declin. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, este o plăcere și o onoare pentru mine să fiu aici, să vorbesc cu, uh, în fața unei audiențe atât de uh, Um, de importante din partea institutului din care fac parte. Aș vrea să vă explic mai întâi ce o să vă spun eu. Acestea sunt opiniile mele, opinii pe care mi le-am uh, construit, format în cadrul activității mele, în cadrul acestui universități în care sunt activ. Aș vrea să mă concentrez astăzi pe petrol. Voi vorbi uh, mai puțin despre gaz, pentru că știți cu toții care a fost uh, consecința crizei din, uh, de acum câteva luni, dar uh, în realitate acum ne confruntăm cu o nouă criză care include și petrolul. Este vorba de o criză care a început din cauza unor prețuri care acum scad, care este o tendință care este la fel de gravă ca cea de prețuri crescunde. În principiu, tindem să credem că prețurile scăzute sunt foarte bune, dar nu este atât de simplu, pentru că și prețurile prea scăzute vor crea probleme și voi vrea să vă ajut, arăt, ajut să înțelegeți acest lucru. Permiteți-mi mai întâi să vă vorbesc despre istoria prețurilor de prețului la petrol, care începe acum, în, acum 80 de ani, după cum vedeți, linia roșie este prețul corectat după inflație și vedeți prețul cu negru, prețul nominal de țiței, care nu poate să meargă prea sus, pentru că dacă prețurile merg prea sus, nu se mai poate cumpăra țițeiul de către utilizator și aceasta duce la o distrugere a cererii. Știți că acesta este un principiu esențial al, economicii, al economiei, îmi cer scuze. În același timp se poate distruge și oferta dacă prețurile sunt prea jgoase, prea scăzute, atunci companiile sau industria zițeiului nu mai poate să producă și să vândă în profit. Și de aceea nu mai produce de obicei și nimeni nu dorește să vândă în pierdere. Iată de ce avem o problemă de ambele părți. În ultimii ani am avut așadar un comportament al prețurilor țițeiului care, după cum vedeți, sunt oarecum în creștere. Întrebarea este însă de ce vedem această creștere a costurilor și vedem tendința așadar pe acest grafic. În momentul de față, prețurile sunt destul de uh, ridicate și pot să vă spun pe baza unor date de la Goldman Sachs că aproape toate noile evoluții au avut o profitabilitate foarte bună la 120 de dolari pe baril. Deci aceasta înseamnă că puteți găsi țiței, puteți să dezvoltați un proiect, un nou tip de țiței care este foarte nou, cum ar fi de șist sau uh, alte tipuri și aveți nevoie de un preț de piață care trebuie să fie de peste 100 de dolari pe baril pentru ca să fie profitabilă vânzarea. Deci vedeți care este problema. Dacă prețurile nu sunt atât de ridicate precum sunt acum, dacă e să ne uităm la prețurile de acum, unde ne aflăm la sub 77 de dolari pe baril, vedem că se creează alte probleme, pentru că se cheltuiesc foarte mulți bani pentru a dezvolta aceste tipuri de țiței și după aceea se, pie, vinde, se vinde în pierdere. Deci permiteți-mi să vă fac o comparație prin acest grafic. Vedeți sus, stânga, o estimare a cât de mult costă să produci țiței și pe partea dreaptă vedeți cât se vinde petrolul, țițeiul. Și vedeți deja că cifrele sunt oarecum vechi, sunt întocmite săptămâna trecută, dar acum există deja o cădere a prețurilor uh, foarte evidentă. Și um, astăzi ne aflăm la 76 de dolari pe baril. După cum vedeți, prețurile actuale de sub 80 de dolari pe baril au tăiat o bucată importantă a activității din uh, regiunile care produc țiței. Dacă prețurile vor continua așa, va trebui să se elimine 10% din producția actuală, ceea ce nu este profitabil deloc. Dacă ar fi să ne întoarcem la valorile care erau considerate normale acum 10 ani, atunci vom pierde 50% din producția de țiței. Întrebarea este însă de ce avem acest comportament? Ce cauzează acest comportament? Problema este foarte simplă. Producția de țiței costă din ce în ce mai mult. Dintr-un motiv foarte simplu, și anume că există o deflație. Aceasta nu înseamnă că nu mai avem țiței, pentru că avem destul, se poate produce suficient din ceea ce există, dar problema este că petrolul foarte ieftin a fost deja tot produs. Și atunci acum trebuie să ne mișcăm într-o categorie mai scumpă. Aceasta este producția cu tendințele sale mondiale și vedeți partea albastră și uh, forma albastră care reprezintă țițeiul convențional. Vedeți că a fost destul de plată evoluția în ultimii ani în ultimii 10 ani, dar uh, totuși crește producția de țiței din cauza celui galben și negru. E vorba de țițeiul uh, din, uh, gaze de, din șist și din Canada. Putem așadar să creștem producția prin țițeiul foarte scump, care, după cum vedeți, este foarte scump de produs. Vorbeam despre gaz de șist, oțiței sau petrol de șist și de felul în care acesta este produs și vreau să vă arăt o bucată de șist, vedeți acolo o bucățică aceea de stâncă, de piatră, care uh, este sursa din care producem gazul și oțițeiul de șist. Nu este deloc ușor să uh, Uh, procedura de fracking nu este deloc una simplă, e vorba de spargere pur și simplu și deci este foarte scumpă din punct de vedere tehnologic. Există tehnologii importante care sunt similare cu acest uh, telefon foarte performant, dar care nu sparg destul de bine o rocă și de aceea e nevoie de o tehnologie foarte complicată. Chiar dacă folosim aceste echipamente foarte scumpe, se termină rezervele foarte repede. Vorbim despre o pierdere de 80% în 3 ani, deci trebuie să se continue această procedură de, de fracking și trebuie să, câștig, să cheltuim foarte mulți bani pentru fracking, ceea ce înseamnă că nu se poate finanța așa ceva decât dacă există o perspectivă de vânzare, apoi dacă prețurile însă sunt prea joase, uh, Sistemele financiare nu vor oferi resursele necesare și deci producția va scădea. Aceasta este problema în momentul de față cu fracking-ul. Toată lumea este îngrijorată în domeniul producției de țiței, pentru că dacă prețurile scad în continuare așa cum au făcut-o până acum, vom putea constata un declin în producția noastră și se va vedea că până la urmă noi, care suntem utilizatorii finali, vom avea de suferit. Voi trece foarte repede mai departe, acesta este punctul important pe care vreau să vi-l arăt. Mai există o problemă și anume că costurile ridicate sunt un rezultat uh, al faptului că e nevoie de energie pentru a produce energie. Deci pentru a sparge această rocă e nevoie de energie și deci trebuie să găsim un echilibru, un echilibru care a fost din ce în ce mai prost în ultimii ani. După cum vedeți, la început se pentru una se obțineau 100, acum suntem la 10-15. Trebuie să cheltuim unul pentru 10-15 barili. Deci nu știm exact care va fi uh, ecuația pe viitor. Este o chestiune foarte clară care arată deflație pentru că nu poate fi rezolvată politic, nu poate fi rezolvată financiar, ci este vorba de o chestiune pur energetică. E vorba de o stagnare și o scădere a resurselor. Vreau să vă mai arăt un tabel care este important pentru regenerabile, pentru că este un, acesta este un subiect foarte controversat. Există mii de studii în internet despre regenerabile, dar vreau să vă fac o comparație aici în legătură cu uh, profitabilitatea regenerabilelor în față de fosile. Mă refer aici la energie, nu mă refer aici la combustibil, de exemplu, pentru benzină. Dar vedeți că aici uh, veniturile din regenerabile sunt foarte similare din cauza acestei tendințe negative a combustibililor fosili și problema va fi din ce în ce mai gravă pe viitor. Voi trece peste acest grafic, vreau doar să vă spun că e nevoie de investiții foarte multe pentru că energiile regenerabile produc energie, dar e nevoie de investiții în regenerabile pentru ca să se întâmple așa și să dezvoltăm un concept care funcționează poate în funcție de cerere, ca în Germania. Și în final, fiind dat că am fost terorizat de moderator că trebuie să nu depășesc 10 minute, vreau doar să vă fac un rezumat Producerea de energie necesită energie, veniturile energetice din fosile sunt în scădere pentru că există această tendință negativă de care vă vorbeam. Apoi există și o problemă legată de prețurile foarte ridicate care distrug cererea, dar și uh, prețurile joase distrug oferta. Deci este o situație care se va înrăutăți. Așadar, există foarte mult interes în toate considerațiile politice pentru siguranța energetică pentru Europa, dar pe termen lung singura posibilitate pe care o avem pentru a fi cu adevărat într-o poziție de securitate energetică este să investim în regenerabile pentru ca să continuăm pe calea pe care a ales-o Europa atunci când a dezvoltat energii regenerabile. Este vorba de o parte importantă a mixului energetic care trebuie să se bazeze pe regenerabile. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aveți aici date suplimentare. Dacă doriți să știți mai multe despre acest subiect, puteți să mergeți pe acest site. Mulțumesc! For your speech. Uh, Mr. Mulțumesc! pentru discurs și acum domnul Saudargas în calitate de raportor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această prezentare extrem de clară și de importantă a ceea ce se întâmplă pe piesele țițeiului. Foarte importante pentru că Uniunea Europeană depinde foarte mult de importuri și apreciez comentariile dumneavoastră finale, decizia dumneavoastră finală atât cât uh, și concluziile care sunt uh, prezentate în concluziile, în comunicarea comisiei. Dar aș vrea să vă rog să ne apropiem de tema de astăzi, pentru că dumneavoastră sunteți expert în producția de țiței și procesele de producție. Și ne-ați spus cum uh, avansează tehnologia, care poate este durabilă, dar este foarte lentă. Am observat că prețurile sunt mai degrabă oscilante și că au fluctuații foarte, foarte abrupte. Poate că economia și mecanismele de criză funcționează și ele aici, dar care este opinia dumneavoastră? Care sunt evenimentele politice și situația geopolitică care influențează prețurile de țiței. Este vizibil din perspectiva dumneavoastră sau acestea sunt doar o cale de reglementare și de, um, ține, de a ține cont numai din punct de vedere economic de situație? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnul Erickson. Sunt de acord cu discuția pe care o purtăm aici și cu ceea ce spuneți dumneavoastră despre trendurile, tendințele de acum, despre ce ar trebui să facem pe viitor în Europa pentru a face față situației. Însă, ceea ce aș vrea să știu de la dumneavoastră este care este evaluarea situației prezente. Nu credeți că există un război pe piață în momentul de față Vedeți că există investiții puternice în Statele Unite în domeniul fosil. Se produce mai mult, țiței mai mult gaz decât înainte și apar foarte mulți combustibili din aceste surse pe piață și Arabia Saudită reacționează la aceasta. Produc mai mulți țiței decât înainte și ei pentru că altfel pierd părți și cote de piață. Prețurile sunt în scădere în mod uh, rapid, într-o tendință foarte rapidă. Arabia Saudită încearcă să distrugă unele din investițiile foarte scumpe din Canada și din Statele Unite prin această tendință. Este toată lumea, bineînțeles, dornică să obține cât mai multe cote de piață. Mulțumesc, domnul Iavo, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt aici. M-am bucurat să ascult această prezentare. care, cred eu, a vorbit și de aspecte strategice ale energiei. Am discutat mai mult sau mai puțin despre toate problemele existente în criza gazului cu Rusia, Ucraina și uh, aprovizionarea cu gaz care trebuie asigurată în Europa în următorii ani. Am discutat și despre felul în care piața globală a energiei se va dezvolta în următorii 10 ani și s-a vorbit și despre prețul uh, energiei fosile și veniturile din uh, aceasta care sunt în scădere din cauza faptului că regenerabilele nu sunt destul de bine dezvoltate, tehnologia este din ce în ce mai ieftină și devine din ce în ce mai competitivă față de energiile fosile sau dacă, mă rog, este nevoie să facem ceva în acest sens. Întrebarea mea este dacă în această situație, și aici am eu o problemă cu strategia de securitate energetică de care vorbim aici, chiar putem vorbi ca despre o strategie. Chiar credeți că aceasta este o strategie care ne spune ceva despre cum am putea să asigurăm o securitate energetică pentru Europa pe termen lung sau este vorba doar de un plan de acțiune pentru următoarele luni sau pentru următorii ani. Și cum vedeți dumneavoastră pașii centrali pentru Europa în următorii ani pentru a ajunge la o securitate energetică pe termen lung și cum și unde ar trebui să investim în sectorul regenerabilelor pentru siguranța energetică, cum am putea să asigurăm securitatea energetică pentru Europa depărtându-ne de această limitată opțiune a opți combustibilor fosili și de gaz. Mulțumesc. Eh, Coleg Kelly, may I ask you? Yes, thank you very much. What you said... Mulțumesc foarte mult, spune domnul Kelly. Ceea ce ați spus este foarte grăitor în ceea ce este prețul prețurile, dar um, profiturile au scăzut, da, e adevărat, dar cererea este există în continuare și atâta timp cât va fi profitabil petrolul, petrolul va fi vândut și va fi produs. Așa cum, chiar dacă prețele au scăzut, cum ați spus, în ceea ce privește gaz, ă, petrolul de șist, ă, ca membru al ă, delegației UE Canada, am, m-am deplasat în Canada acum 2 ani și am constatat că investițiile care se fac acolo sunt atât de mari încât uh, ei nu, nu vor reduce capacitatea de, produce, de a produce petrol din uh, șisturi pe vi, în viitorul apropiat. Ce rol, dacă există vreun rol, uh, joacă OPEC în ceea ce privește stabilirea prețurilor uh, la petrol? Ceea ce a spus dumneavoastră la sfârșit, nume că avem nevoie de mai multe surse de energie regenerabile, dar uh, în egală măsură, trebuie să ne folosim de toate resursele pe care le avem la dispoziție în Europa, fie că e vorba de surse regenerabile sau neregenerabile. Iar mesajul limpede pe care l-ați transmis dumneavoastră este că ar fi absurd să interzicem uh, prea devreme unele resurse sau chiar să le interzicem deloc. Mulțumesc, domnul Turmes, două minute. Nu o să folosesc două minute și poate o să mai compensez uh, lucrurile. Vă mulțumesc pentru mm, această prezentare în ceea ce privește întoarcerea petrolului în uh, industria energetică. Poate ați putea să ne explicați mai bine de ce, de ce aceste tehnologii noi uh, au nevoie de mai multe energie decât câmpurile petroliere din Arabia Saudită. Mai devreme am vorbit despre gaze naturale. Analiza noastră privind uh, gazele naturale din America este că, exist, că există o, această, gazele de sunt mai degrabă o bulă. Prețul, prețul la gaze naturale în SUA scade vertiginos. Care este aprecierea dumneavoastră și domnul Bratușec înainte a spus uh, uh, după fracturare hidraulică, trebuie să repeți acest proces după, în momentul în care se atinge o culme, trebuie să fie repetat acest proces pe, pe terenuri care sunt mai puțin fertile decât inițial. Mulțumesc, domnul Lamzor. Mulțumesc Domnul Ransdorf, mulțumesc. Este adevărat că în 60 de țări din lume scade producția petrolieră. 60 de țări sunt unele probleme în ceea ce privește aprovizionarea de gaze naturale. Prima întrebare pe care vreau să vă adresez este următoarea. Extracția petrolieră este un blestem natural, fiindcă 25% din toate rezervele petroliere uh, se, se găsesc acum în uh, zona arctică, ceea ce va crea probleme de mediu înconjurător dacă începem să, extra, să extragem petrol în aceste regiuni. Apoi gazul metan. S-a dovedit că s-au făcut unele studii în uh, Federația Rusă, s-a, do- dovedit că avem resursă de gaz metan care ne-ar ajunge, se zice, 400 de ani. Dar uh, sunt aferente unele probleme de mediu înconjurător, fiindcă aceste rezerve de gaz metan deci sunt o bogăție energetică, dar se găsesc în stratul permafrost, adică în um, terenuri uh, înghețate permanent. Am uh, adresat această întrebare mai multor autorități din Uniunea Europeană, dar acest uh, subiect nu este avut în discuție la ora actuală. Vă întreb pe dumneavoastră ca specialist uh, dacă ne puteți da un răspuns, dacă îmi puteți da un răspuns. Dacă aveți făcut unele calcule sau informații mai precise privind gazul metan. Mulțumesc, doamna Capel. Mulțumesc, a fost foarte impresionant ce ne-ați ne spus și ce ne-ați arătat și anume că nu merită câteodată să se producă pentru că nu este destul de profitabil în momentul în care prețurile scad la 77 de dolari pe baril până la 120. Este o abordare foarte interesantă de piață și ție de înțeles. Pe de altă parte, ni s-a spus că folosul cel mai mare sau strategia cea mai importantă în ceea ce privește securitatea energetică trebuie să fie diversificarea. Dacă ar fi să mizăm pe diversificare, atunci se vorbește foarte mult și despre energiile regenerabile durabile și despre uh, acești combustibili. Deci acum întrebarea este dacă producția acestora nu trebuie susținută foarte mult, este foarte susținută în momentul de față pentru că nu se întâmplă momentan în destule locuri să se investească în acest tip de energie. Întrebarea este, nu ar fi necesar oare să se facă pași acum pentru ca această diversificare să fie uh, asigurată și în mod durabil și pentru ca energiile regenerabile să fie mai apropiate de piață? Ce se poate face pentru a avea o producție durabilă în ceea ce privește regenerabilele? Mulțumesc! Uh, thank you very much, madam. Mulțumesc! Domnule președinte, domnul Corvin Michel, nu sunt de acord cu ce s-a spus. Dacă prețul la gaze scade, atunci rafineriile proaste dau faliment, sunt cumpărate de altele mai bune. Asta e, așa se manifestă piața. Și apoi discuțiile împotriva um, cărbunelui și gazului de șist, dacă cineva se manifestă împotriva acestora, fie e nebun, fie este agent Gazprom. Uh, dziękuję. Pan Manica, Mr. Manica. Domnul Manica. Pán predseda, eh, pán profesor, priniesli ste nám naozaj veľmi dobrú správu, eh, že čím bude... Mulțumesc, Fosilných palív, tak... Ați vorbit despre combustibilii fosili și despre viitorul acestora. Cu cât eh, vom putea să echilibrăm situația, cu atât va fi mai bine pentru re energiile regenerabile. Ar fi foarte bine ca experiența Uniunii Europene în acest domeniu să fie și uh, schimbate cu cei ai parten cea a partenerilor noștri. Există state în care prețurile energiilor uh, fosile sunt atât de joase încât sunt uh, o piedică în dezvoltarea regenerabilelor. S-a mai spus și că s-ar putea să vină la o, ajungem la o piață, un război al piețelor și nu se știe cât va dura. Eu cred că s-ar putea să dureze un an, doi, trei, dar că s-ar putea să se creeze anumite distorsiuni pe piață, ceea ce va uh, fi, veni de asemenea împotriva regenerabililor și trebuie să ținem cont de această dezvoltare. Mulțumesc. Acum mai dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu mai dorește nimeni. Vă rog să ne răspundeți atunci. Mulțumesc, domnule profesor. Um, S-au adresat multe întrebări. Eu să încerc uh, pe cât pot să vă spun părerea mea. Primele două întrebări au fost similare, e vorba de influența politică. Am uh, văzut care sunt tendințele care sunt fluctuante, care oscilează pe termen scurt și mediu. Deci acest lucru de naștere la foarte multe speculații în ceea ce privește influența politică și strategică a acestor evenimente. Dacă citiți ce se scrie acum, uh, se vorbește despre Arabia Saudită care manipulează piața pentru a uh, face rău rușilor sau pentru a pentru a înlătura concurența de la gazul, gazului de șist american. Se poate, se prea poate. Sunt sigur că se încearcă influențarea pieței, dar trebuie să fim foarte atenți, fiindcă nu știm nu știm prea bine despre ce este vorba. Cunoaștem ce putem măsura, așa nume. uh, costul producției. Costurile producției cresc și asta este cel mai important element. Dacă îmi permiteți eh, să fac eh, o comparație, poți să fii, degeaba ești eh, pilot de Formula 1 bun, fără o mașină rapidă, nu faci nimic, mă rog, Ferrari sau altele. Posibilitățile, posibilitățile Arabii, Arabii Saudite de manipulare a pieței nu sunt prea mari. Uh, sunt limitate, fiindcă există și uh, zvonuri care spun că Arabia Saudită ar putea foarte ușor să-și crească producția. Dar nu e deloc ușor, fiindcă dacă ne uităm cum stau lucrurile în Arabia Saudită, un subiect rodnic de discuție, ne dăm seama că ei se confruntă cu multe greutăți. Petrolul este în continuare mai ieftin decât uh, petrolul american și petrolul rus, mult mai ieftin decât petrol american, dar resursele sunt în scădere. Eu nu cred că ei ar putea să-și uh, crească producția. Intervenție din sală, fără microfon. Ei și-au supraestimat în mod intenționat rezervele petroliere. Da, asta e un alt, o altă poveste. Da, aveți dreptate, au făcut asta, dar, uh, de fapt, informațiile pe care le avem ne parvin uh, de la de la unele țări din Orientul Mijlociu sunt fragmentate și trebuie interpretat uh, cum trebuie pentru a înțelege ce se întâmplă acolo. După cum știți, părerile sunt uh, divergente. Părerea mea personală este că sunt aproape de limita capacității de producție. Arabia Saudită nu își poate mări capacitatea. Oricum, eu voiam să vorbesc despre situația pe termen mediu și pe termen, pe termen lung. La ora actuală se fac jocuri cu resursele care există, dar pe termen lung toată lumea se va confrunta cu o criză a producției. O altă întrebare se referă, se referit la sursele de energie regenerabile și întrebarea a fost dacă pot fi o concurență pentru sursele fosile. E o întrebare foarte bună, fiindcă societățile noastre au fost întemeiate pe, pe energia fosilă. Avem infrastructura pentru energie uh, fosilă, dar asta este o problemă dacă uh, ne, ne uităm la, uh, la um, uh, rezultatele investițiilor energetice, ne dăm seama că regenerabilele o duc mai bine decât sursele fosile. Problema este că nu avem infrastructura suficientă pentru a pentru a folosi contribuția surselor regenerabile, de pildă fiindcă sistemul de transport, de transmisie a energiei se bazează pe, pe motorină, pe combustibil fosil, dacă ar trebui să, să trecem la, la, la, uh, la automobile electrice, trenurile, ar fi, ar fi nevoie de investiții majore. Gândiți-vă care ar fi alternativele. Nu avem alternative la epuizarea resurselor. Nu putem să dăm dovadă de voință politică și să dispară acest fenomen. Acest fenomen există, trebuie să începem să ne gândim la el și să ne îndreptăm în direcția cea bună cât de mult putem fără să avem o poziție ideologică. Este o problemă cu care ne confruntăm și ar trebui pe cât se poate să încercăm uh, să clădim o capacitate de rezervă pe, la nivelul energiei regenerabile, ceea ce ne va fi de mare folos la următoarea criză, fiindcă am avut deja suficiente crize anul acesta și cu siguranță vor, se vor repeta crizele pe viitor. Elementul esențial al securității energetice în Europa îl reprezintă capacitatea de a folosi sursele de energie regenerabile. Acest lucru nu înseamnă neapărat că trebuie să producem energia regenerabilă în Europa. Știți foarte bine că există proiecte de construire a centralelor, a unor centrale de energie regenerabilă în Africa de Nord, uh, pentru că acestea să furnizeze uh, să furnizeze energie în Europa ar fi um, o chestiune de securitate, dar nu neapărat de, de independență energetică. Apoi, dacă petrolul dacă prețul la petrol scade, înseamnă acest lucru că concurența din partea regenerabilor, regenerabilelor uh, are efectul scontat? Eu nu cred că stau așa lucruri în afară de energia hidroelectrică, regenerabile tradiționale. Uh, mă rog, noile, noile regenerabile, noile surse regenerabile, cum ar fi uh, surse solare și eoliene, sunt minore însă cererea scade, cererea scade în foarte multe țări. Dacă ne gândim la Italia, de pildă, o țară pe care o, o cunosc bine, cererea la petrol a scăzut 35% în ultimii câțiva ani. Deci consumăm mai puțin petrol. În toată zona mediteraneană a țărilor europene, țările europene, în țările europene consumul de energie scade, ceea ce înseamnă o reducere a cererii care reprezintă unul dintre motivele pentru care prețurile scad, pentru că la ora actuală ne confruntăm cu o supraproducție față de, ce, uh, față de cerere pe piață, dat fiind prețurile care mențin uh, prețurile la o, o, în jur de 100 de dolari pe baril de petrol până acum câteva luni, iar țările ca Italia nu puteau să-și permită un astfel de preț și nu puteau să cumpere petrol. O altă întrebare de ce au nevoie de aceste noi tehnologii de mai multă energie? O Întrebare foarte bună. Fracturarea hidraulică este o tehnologie complexă, minunată pe de-o parte, fiindcă nu e suficient să forezi o gaură în teren, forezi o gaură verticală, apoi, apoi, apoi transformi acest, acest gaură într-una orizontală și <laughs> încerc, dacă încerci să faci asta, o să-ți dai seama că nu e ușor deloc. Uh, Odată ce s-a forat astfel, trebuie să, să se pompeze lichid la înaltă presiune pentru a fractura roca. E extraordinar că se poate face așa ceva. Eu nu știu cum, nu știu cum se face așa ceva, cum s-a ajuns să se poată face așa ceva, dar trebuie să, înțele- să vă dați seama că este extrem de costisitoare această tehnologie. Faptul că uh, gazul, gazul de, de șist este mai ieftin este mai ieftin în SUA, nu înseamnă că, e, este, că e producerea, producția este ieftină, ci fiindcă producția este, su, este supradimensionată. E o fel de bulă, un fel ca bula, bula financiară, fiindcă industria absorbe investiții așteptându-se să urmeze vremuri bune, dar aceste vremuri bune nu apar și în ciuda acestui fapt producția, producția este excesivă pentru că odată ce există gazele naturale trebuie vândute și prețurile scad. Într-adevăr, este o, o bulă, fiindcă foarte mulți uh, vânzători uh, vând în pierdere, iar uh, elementul financiar menține această situație în picioare. Întrebarea este... Dar ce se va întâmpla când se va sparge această bulă? Sau când se va sparge, dacă știe ceva să-mi spună și mie. Foarte pe scurt, uh, în ceea ce privește gazul metan. Aceasta este o resursă supraestimată. S-au făcut uh, niște estimări uriașe acum câteva ani în ceea ce privește gazul metan din uh, stratul permafrost, care nu sunt realiste. Sper că ar fi un, ar fi un dezastru pentru schimbările climatice dacă s-ar, uh, s-ar începe o astfel de exploata, exploatare. Cum poate să fie energia regenerabilă competitivă? Mai întâi să se pună capăt subvențiilor, da, foarte bine. Cred că am ajuns deja la acel moment și poate trebuie să menținem unele subvenții acum, dar până la urmă piața financiară trebuie să creadă să creadă în aceste în această piață și să investească în ea, fiindcă deja este profitabilă. Dacă alegi între investițiile în petrol, al, între petrol și surse regenerabile, aceasta până la urmă este alegerea piețelor financiare, dar ar trebui să fie ușor uh, împins în direcția cea bună, fiindcă există potențial de profit uh, am, domnul deputat care mi-a spus că nu este de acord cu mine, n-am, n-am înțeles exact întrebarea dumneavoastră, poate putem discuta bilateral mai târziu. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru aceste discursuri, pentru răspunsuri. E, e greu să, să, să ne oprim, dar vreau să vă mulțumesc dumneavoastră. Acum trebuie să, să schimbăm alcătuirea prezidiului domnul Zvedas, domnul Bartușca și domnul Bardi. Domnule Bardi, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru discursuri și pentru răspunsuri. Iar acum, doamna Dorte Fouquet și Charles Linas, vă invit pe amândoi aici, vă invit la prezidiu pentru a vă face prezentările și trecem de la petrol la gaze naturale. Director al uh, Natural Hydrocarbons Company și fost director al Critic. Prezentarea este șansele pe care le oferă sursele energetice din zona est-mediteraneană și nevoia de a intensifica dialogul cu partenerii din această zonă, mai ales pentru a crea o, un centru de gaze naturale în uh, zona de est a Mării Mediteranene. Acesta este subiectul prezentării dumneavoastră. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Parlamentului European. Uh, Vă mulțumesc că ați discutat acest uh,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 Așadar, vreau să vă vorbesc de mai multe subiecte astăzi, timpul este limitat, însă, în primul rând, să vorbim despre sursele de energie din estul Mediteranei, East Med. Sunt aici uh, foarte multe resurse de gaze și de petrol care, dezvoltate corespunzător, pot să contribuie la securitatea energetică a Europei. În raportul din 2010, USGS Instituția Geodezică, Geologică a Statelor Unite a estimat că bazinul Levantului are resurse nedescoperite de petrol de 1,7 miliarde de barili și, mai semnificativ, probabil resurse de nedescoperite de uh, gaze naturale de în jur de 3,5 triliarde de metri cubi. Acest studiu estima că uh, Uh, resursele nedescoperite medii uh, sunt uh, la nivelul 3,1 miliarde de barili de gaz natural lichefiat. Dacă acest gaz este dezvoltat și exportat într-o perioadă de 30-35 de ani, poate să, ajung, poate să contribuie la până la 20% din necesitățile actuale ale Uniunii. Cu Ciprul în Uniunea Europeană, jumătate din aceste resurse sunt interioare Uniunii. Până acum eh, au avut loc foraje explorat de cercetare în teritoriile israeliene și cipriote, cipriote s-au descoperit eh, aproape de 1200 de miliarde de eh, metri cubi de gaze naturale. Acest lucru confirmă că estul mediteranei este prolific, cu un potențial foarte mare 1700 de miliarde de metri cubi în Cipru, 1100 în Israel și 700 în Liban. În Egi- și Egiptul și provincia Deltei Nilului se estimează că dețin în jur de 6300 miliarde de metri cubi nedescoperiți. Cele, cele șase blocuri uh, conține așadar rezerve considerabile. Vedeți aici uh, bazinele principale uh, bazinul Levantului uh, și bazinul de Nilului, care acoperă Egiptul. Cele șase blocuri uh, aici, uh, care sunt alocate în Cipru, și blocurile 10, 11, 9, 2 și 3 exploatate de companii europene. descoperirea hidrocarburilor în estul Mediteranei trebuie și poate și trebuie să fie un catalizator pentru o cooperare mai largă la nivel regional, contribuind așadar la economie, la pace și stabilitate în regiune. Însă problemele din Turcia afectează felul în care resursele pot să fie dezvoltate. Turcia nu are probleme doar cu Ciprul, ci și cu Egiptul și Israelul. Este important să ajungem la o cooperare regională pe energie și o intensificare a activităților de explorare în estul Mediteranei, precum și protecția uh, mediului maritim al Mării Mediterane, Mediterane împotriva poluării care uh, va rezulta din aceste operațiuni. Dezvoltarea resurselor de hidrocarburi trebuie să fie în beneficiul Ciprului și sperăm că va fi un motiv pentru a rezolva uh, problema Ciprului. În uh, centrul dezvoltărilor din estul Mediteranei sunt Nobel și Delec, dat fiind uh, uh, stadiul avansat al programelor lor de explorare. Acțiunile acestor companii vor influența dezvoltările din regiune. În Cipru, Eni și Cogas sunt în, imediat după aceste companii cu program de foraje în blocurile 2, 3 și 9 în curs și uh, se așteaptă ca acestea să se încheie în prima jumătate a anului 2016. Planurile tot, compania Total uh, plănuiește să încep, înceapă forajele în a doua parte a anului 2015. Uh, Egiptul, de asemenea, a acordat blocuri offshore către companiile Eni și Total și, de asemenea, Libanul a reactivat anumite blocuri. În Israel, cel mai mare uh, câmp gazifer offshore are în jur de 500 de miliarde de metri cub de gaze naturale. Uh, s-a anunțat dezvoltarea acestui câmp cazifer cu un vas de explorare se estimează producerea de 1 miliard de metri cubi pe an cu export în Israel, Palestina, Jordania și alte state din regiune. Ruta preferată de export este către Turcia prin conducta prin Cipru. Dacă va avea succes, s-ar putea acoperi necesitățile de gaz naturale pentru următorii 20 de ani ai Turciei. Mai există și floating LNG și alte alegeri. Egiptul are în jur de 2200 de miliarde de metri cub de resurse de gaze naturale dovedite, dar din păcate nu s-a făcut în ultimii ani suficient pentru a atrage uh, investiții pentru a dezvolta aceste câmpuri gazifere la, în ritm, la ritmul necesar, ceea ce a dus la sa stagnare. Lucrurile se vor schimba. În următorii 5 ani, Egiptul va trebui, în următorii 5 ani, Egiptul va necesita să importe gaze. De exemplu, ă, acordul de a cumpăra gaz natural lichid din Algeria și din Tamar. capacitatea combinată a celor uh, două centrale parțial utilizate de gaz natural chefia din Egipt, Damieta și Idku, este în jur de 12 tone metrice pe an. Uh, din acestea, mai puțin de 25% sunt uh, utilizate. Acordul semnat cu partenerii din Tamar și cu alți parteneri vor permite export, importuri în viitor. compania Noble ia în considerare exporturi de mm, opțiunile de export pentru câmpul gazifer Afrodita în blocul, blocul 12 și a prezentat uh, concluziile inițiale, inițiale guvernului cipriot în octombrie. Uh, compania Novel prefere, preferă să exporte aceste gaze către piețele regionale, fie prin uh, conductă, fie prin transport. Există și se, va fi și mai bine dacă, cumpărător, dacă vor apărea cumpărători care să fie dispuși să cumpere gazul direct în forma sa inițiară, floating. Uh, Ciprul, ca stat membru al Uniunii Europene, poate să fie un partener extrem de important. În acest context, uh, construirea unui coridorul east ar permite Uniunii să ajungă la un grad mai mare de securitate energetică. În 2012, Comisia a susținut coridorul ISMED, în care se includă interconectorul Euroasia, uh, o capacitate de stocare gaz natural lichefiat și o conductă offshore de Cipru către Grecia. Însă acest lucru nu este suficient. Majoritatea gazului cipriot este încă nedescoperit și se află în cele cinci blocuri acordate sub licență companiilor Eni și Total. Cantitățile de gaz se vor confirma în 2016 și opțiunile de dezvoltare vor fi finalizate în 2018-2019. Acestea vor fi bazate pe gaz natural lichefiat în principal cu o alegere între o facilitate mm, pe teren la Vasilicos în Cipru sau floating, care ar trebui să fie stabilită până atunci. Flexibilitatea acordată de către GNL uh, poate să faciliteze investițiile complementare. Așa uh, s-ar putea transporta aceste gaze uh, în restul Europei, în sudul și estul Europei, Uh, contribuția la securitatea energetică comunitară. Uh, criza de tranzit a gazelor Rusia-Ucraina a uh, adus în prim plan vulnerabilitatea Europei atunci când se bazează pe un singur furnizor. Descoperirile de gaz din estul Mediteranei ar putea să atenueze acest uh, risc. Gazul din uh, câmpul gazifer Afrodita în Cipru ar putea să fie transmis acestor state chiar începând cu 2018, datorită, uh, datorită cantității rezervelor deja descoperite, s-ar putea ajunge la o cantitate de 7-8 miliarde de metri cub pe an cu potențial de creștere. Nabucco nu a dat rezultatele scontate. După cum vedeți din acest tabel, Aici vedem jumătate din gazele pe care statele din tabel uh, le folosesc din Rusia. Există o schimbare structurală în prețurile GNL, în special cel puțin până la sfârșitul acestui deceniu și chiar mai departe. Prețul gazelui scade, consecințele uh, crizei gazelor între Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina, au dus la schimbări în piețele asiatice. Cooperarea între Rusia și China cu conducte și gaz natural uh, și atenția Rusiei către piețele asiatice este permanentă, cu implicări, implicări pe termen lung. China devine uh, piața dominantă de energie și cu relațiile cu Rusia uh, se pare că pot să înceapă să dicteze prețurile. Există o cantități foarte mare de gaz natural lichefiat pe piațele globale. Prețurile trebuie să fie corecte, însă nimeni nu cumpără la orice preț. Estul Mediteranei trebuie să răspundă la aceste evoluții rapid. Planurile de anul trecut s-ar putea să fie deja depășite și uh, înlocuite cu altele noi. Dacă uh, ne gândim la viitor, este clar că Ehm, se schimbă scena mondială a energiei și a gazelor. Veștile bune sunt că forajele au eh, reînceput în Cipru și perspectivele sunt bune. Europa poate să ajute susținând cooperarea dezvoltată între Cipru, Israel, Egipt, Liban și Grecia și poate să ajute la rezolvarea problemelor cu Turcia. Ciprul poate să beneficieze din dezvoltarea pe termen lung și din în urma unor reforme instituționale pentru a atrage investiții interne, pentru a susține producția de gaze. Ultima pagină. Trebuie să dăm prioritate dezvoltării blocului 12 prin uh, exporturi regionale către sud-estul Europei. Este posibil să se înceapă exporturile până în, 2008, în anul 2018 contribuind astfel la strategia de securitate energetică comunitară. Investițiile în acest proiect din, proiect din partea Băncii Europene de Investiții pot să crească șansele sale de succes. Și o recunoaștere formală a acestui coridor uh, poate să dea, îi dea importanța pe care o merită. Domnul raportor Saudalas. Vă mulțumesc pentru această prezentare. cu evoluții extrem de importante de ultimă dată și avem o, acum o imagine foarte clară inclusă în prioritățile com, comisiei. Ține, o parte importantă este intensificarea producției interne. Ați menționat uh, Nabucco. Avem deja un, o discuție în legătură cu coridorul sudic, care uh, uh, include South Stream, care este legat de Rusia. Însă în, domeniu, în zona dumneavoastră ați menționat state, Turcia, Egiptul, din perspectiva dumneavoastră, care sunt direcțiile principale în care trebuie să înaintăm pentru ca situația să rămână stabilă din punct de vedere politic. Pentru că toată lumea, oricine poate să spună că lucrurile funcționează, dar zona este foarte instabilă din punct de vedere politic. Cum se poate face această direcție durabilă? Vă mulțumesc, raportorii din umbră domnul Iabo. Am o întrebare scurtă. Cum se poate corela riscul potențial de a investi uh, foarte mult într-o supracapacitate de furnizare de gaze pentru Europa. Acum, terminalele GNL sunt uh, folosite la, capacit- la 25% din capacitate, deci deja avem o supracapacitate. Avem de asemenea alte lanțuri de furnizare. Merită oare să investim foarte mulți bani pentru a dezvolta un sector care deja este supradezvoltat uh, al gazului natural lichefiat, totul, tot, totul din banii contribuabilului. Domnul Silghiotis, raportor din umbră. Στον κύριο Έλληνα είναι τι θα αναμένει κάποιος... Vă mulțumesc. Am o întrebare. Ce putem accept, aștepta din partea Uniunii Europene? Ce se poate aștepta din concret din partea Uniunii Europene pentru susținerea infrastructurii? Știm că există anumite propuneri care au fost deja transmise, însă ce doriți să facă Uniunea Europeană pentru a susține infrastructura și pentru a contribui la securitatea energetică. A doua întrebare este legată de cooperarea cu statele din regiune. Știm că și Israelul și Egiptul și Egiptul, poate și Libanul, aș, se așteaptă să descopere resurse foarte importante în viitor. Deci, ce credeți că ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a coopera cu aceste state? Mulțumesc, domnul Ransdorf. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. În primul rând, am fost impresionat de imaginea pe care ați dat-o în legătură cu rezervele din viitor. Întrebarea mea este dacă aceste rezerve pot, pot să contribuie la rezolvarea crizei financiare din Cipru, aceste noi resurse energetice. A doua observație Ați menționat Israelul. Așadar, am putea corecta gluma Golden Meir, care, Meir, care a declarat la un moment dat că Moise nu, nu fusese foarte inteligent pentru că i-a dus pe evrei în singura țară din Orientul Mijlociu unde nu există rezerve de petrol și gaze naturale. Vă mulțumesc. Domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și oratorului pentru prezentare. Uniunea Europeană are, nu are fonduri in, infinite la, disponibil, la, disp, la dispoziția sa. Uh, Trebuie să ne, cu toți acești bani trebuie să construim infrastructuri, conducte și așa mai departe. Prioritatea mea ar fi să utilizăm aceste fonduri pentru a crește securitatea energetică, pentru a crea o piață unică, pentru ca statele din Uniunea Europeană să poată comercializa între ele. Ce proiecte credeți că ar putea să atingă cel mai bine acest obiectiv și cum puteți justifica obiectiv utilizarea fondurilor comunitare în proiectele pe care le-ați menționat în uh, estul Mediteranei sau ar putea fi cheltuite mai bine pentru a îmbunătăți conectivitatea în Europa în momentul actual. Alte intervenții, dacă există, nu văd. Puteți să răspundeți acum, dacă doriți. Thank you, Sir Chairman. <clears throat> The, um, as far as political... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește stabilitatea în regiunea mediteraneană, toate țările sunt în cooperare Cipru, Grecia, Israel, Liban uh, și cooperează cu un punct pivotal care este Cipru. Singura țară care nu participă este Turcia, din cauza problemelor uh, cu Cipru din momentul de față. Turcia are nevoile sale specifice energetice și dacă se găsește o soluție la problema Ciprului, există beneficii pentru toată regiunea dacă s-ar putea găsi uh, un echilibru în ceea ce privește gazul. Însă, momentan uh, se importă foarte mult gaz în, în Turcia. Dacă este nevoie, se poate și uh, crește, spori această cantitate pentru ca să se echilibreze situația. Dacă Uniunea Europeană ar putea să contribuie la acest proces, atunci Ideea ar fi exportul de gaz de la Israel uh, în Turcia și dacă se poate face acest lucru, atunci se poate obține și stabilitate politică în uh, Mediterană. În ceea ce privește terminalurile de gaz natural lichefiat uh, pe care le menționați, cred că este o abordare corectă. Dacă aceste, aceste terminaluri sunt acolo, ele se pot mai bine folosite dacă se folosesc folosește energie din Egipt, ci din Cipru. În ceea ce privește infrastructura și uh, susținerea cooperării în, uh, în regiunea mediterană de est, investițiile de care este nevoie nu sunt foarte mari. Mai degrabă e nevoie de um, susținere politică și de o contribuție la rezolvarea acestor probleme. Uh, unele susțineri uh, politice, financiare, pot uh, să aducă multe avantaje regiunii, dar după cum am spus înainte, Euro, um, Europa de Sud-Est nu beneficiază destul de gazul care vine în Europa de Vest. Europa de Sud-Est depinde foarte mult de gazul rusesc și nu are, de fapt, foarte multe opțiuni. Luna trecută, Bulgaria a trebuit să ajungă în Azerbaijan pentru ca să-și, să-și asigure un, uh, o cantitate de gaz de care avea nevoie, ceea ce este absolut ridicol. Au trebuit să meargă atât de departe pentru a asigura aprovizionarea cu gazul prin uh, gazoductul uh, din această regiune. Deci este nevoie nu numai pentru a izola Rusia de această schimbare de abordare, ci pentru a avea o aprovizionare sigură. Ciprul este foarte bine plasat pentru a oferi gaz în Europa de Sud-Est. Și Europa poate să beneficieze susținând exportul gazului din Cipru către Europa de Sud-Est, ceea ce ar contribui la o uniune energetică și la o securitate energetică. Deci, în momentul în care Uniunea Europeană caută o securitate energetică, este foarte important ca coridoarele de gaz să fie și ele parte din uh, harta energetică a Europei, pentru că acestea sunt o resursă semnificativă și ar putea contribui la aprovizionarea țărilor din uh, sudul și estul Europei, care au mai puțină flexibilitate pentru a accesa la gazul, uh, pentru a acceda la gazul rusesc. Și acest gaz ar fi și gaz european, după cum a zis cineva înainte, trebuie să folosim toate resursele pe care le avem la dispoziție în cadrul Uniunii Europene înainte să putem să decidem, iar Ciprul este în Uniunea Europeană. Prețurile globale la gaz sunt în scădere și diferența dintre gazul din Europa și uh, Asia este mult mai mică acum, iar uh, felul în care s-ar putea aduce acest gaz ar fi mult mai simplu. Cel puțin uh, astfel, strategia europeană ar însemna să se uh, să se garanteze aceste coridoare care ar putea să fie parte din Uniunea Energetică din uh, Europa. Deci trebuie rezolvate mai întâi aceste aspecte și Uniunea Europeană poate juca un rol foarte important în acest context, iar beneficiul ar fi o cooperare mai bună și o stabilitate mai bună în regiune și o contribuție adevărată uh, la diversitatea energetică și la securitatea energetică în general. Mulțumesc! That's all, yeah. Thank you very much. Mulțumesc pentru contribuții, mulțumesc pentru răspunsuri, pentru întrebări și pentru discursul dumneavoastră. Iar acum trecem mai departe la un subiect care ține mai ales de energiile regenerabile, și vreau să-i dau cuvântul doamnei Dörte Fouquet, care este avocată la BBH și director al Federației pentru Energia Regenerabilă din Europa. Prezentarea dumneavoastră, doamnă, se va referi la un subiect extrem de important și anume ecologizarea strategiei energetice europene de securitate, o prioritate pentru eficiență, pentru regenerabile și pentru partea de gestiune a cererii, folosind în mod inteligent fondurile structurale. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. It's a pleasure being here. Mulțumesc, domnule președinte pentru această introducere. Într-adevăr, foarte prietenoasă această introducere. Lucrez în domeniul regenerabilelor și m-ar bucura foarte mult să pot să vă dau câteva informații despre eficiența energetică și regenerabile în general. Avem o legătură între documentele strategice și pachetul de energie și climă 2030 și vreau să vă prezint un uh, citat care face parte din cadrul uh, politic pentru siguranța energetică. Avem uh, obligații internaționale deja de mai mulți ani și am, am aderat la acestea de mai de mult. Am promis tuturor că vom ieși din ecuația carbonului până în 2050 și că vom avea emisii negative după această dată. Aceasta este agenda noastră, însă se pare că nu este și agenda documentului uh, ESS. Mm, limbajul prioritar ar trebui să fie asigurarea aprovizionării din țări terțe în afară de Rusia cu orice preț. Iar uh, pasul de la dependența de Rusia la alte tipuri de, uh, de resurse este foarte neclar și mai degrabă se vede că ajungem într-o dependență mai gravă cu costuri legate care nu uh, sunt uh, bine acoperite din cauza unor investiții eșuate. În acest document strategic uh, se vorbește despre securitatea globală, dar dacă ne uităm atent la document, câteodată dacă suntem cinici, pare să, par, pare să fie un program de urgență pentru problema gazului în Europa și mai degrabă asta decât altceva sau strategie de eficiență în domeniul gazului. Ceea ce se întâmplă acum în ceea ce privește valorile noastre în Europa este că suntem atacați de oameni care au întotdeauna ceva de criticat, dar care în același timp folosesc fondurile pe care le punem noi la dispoziție. Sigur că politica lui Putin este o problemă, dar soluția nu este să rămânem marionete uh, față de alții. Deci o deescaladare a conflictului între o țară cu o tradiție de corupție și care nu este deloc uh, fiabilă cum este Ucraina și o Rusie economic foarte slăbită ar trebui să fie prioritatea Europei. Dar nici aceasta nu se reflectă destul în acest document strategic. Plata datoriilor de gaz ale Ucrainei către Rusia, de către femei, ar fi un lucru bun, dar nu o soluție totală. Agenda pentru EFS ar trebui să fie mai degrabă o îmbunătățire a regenerabilelor și a eficienței într-o Uniune Europeană puternică, o decarbonizare puternică și cred că avem deja exemple foarte bune în care, de exemplu, se încadrează Suedia pentru un uh, transport uh, fără, uh, car, fără energie combustibil, din combustibil fosil în ultimii, pe următorii 30 de ani. Ne trebuie de asemenea și un calendar foarte clar despre stabilirea obiectivelor și de verificarea acestor obiective și trebuie de asemenea să analizăm investițiile pentru că momentan nu s-au analizat cum trebuie. Un calendar pentru investiții trebuie să fie întotdeauna cântărit și în ceea ce privește costurile pentru investițiile regenerabile până în 2050. Nu o să pot să citesc toate rapoartele pe care le studiază dumneavoastră acum, dar există anumiți piloni importanți, se concentrează însă prea mult pe gaz și pe energii fosile, prea puține posibilități de a schimba această tendință, prea puțin uh, accent pe cererea energetică și nu există o planificare riguroasă despre cum se va întâmpla această eficiență energetică în Europa. Integrarea în piața internă avem nevoie în domeniul curentului, în domeniul uh, altor uh, tipuri de energie de această integrare, dar din nou ne concentrăm prea mult pe uh, doar o parte a acestei ecuații, care nu este întreaga ecuație energetică. O creștere a producției energetice în Uniunea Europeană ar fi este plasată într-un context foarte ciudat. Pare că regenerabilele și eficiența sunt oarecum deranjante în acest context și nu există claritate prea evidentă în uh, acest domeniu. Concentrarea pe gaz și uraniu este de asemenea impresionantă. Avem nevoie de alte strategii. Putem face foarte multe, am învățat deja foarte multe și vreau să vă arăt uh, câteva cifre din regenerabile și eficiență energetică. Trebuie doar să aplicăm aceste scheme și fără să ne deviem, să deviem prea mult de la ceea ce putem face singuri. Nuclearul nu este neapărat o soluție pentru o securitate energetică în Uniunea Europeană, este prea costisitoare și este o povară pentru 100.000 de ani pentru umanitate și nu se știu, cunosc consecințele totale, avem riscul de proliferare, avem întârzieri cronice în tehnologia pe care ne-am dorit-o, ceea ce înseamnă că această tehnologie nu este de fapt uh, gata să facă față unui calendar pe termen mediu măcar. Și nu avem uh, nicio criză a electricității, deci dacă aceasta nu este motivația noastră, nu știu de ce să punem asemenea accent pe ea. Comisia care și-a încheiat mandatul a prezentat prioritățile sale. Um, avem uh, acum, de exemplu, un preț garantat de 92 de lire britanice pe megawatt oră pentru 35 de ani, dar vor exista schimbări și în domeniul nuclear și dacă uh, nu se fac aceste schimbări uh, la timp, uh, prețul va fi influențat. S-a vorbit de costurile infrastructurii. Vedeți aici uh, prețurile la nuclear și noul nuclear față de tarifele care se plătesc acum pentru energia solară. Mă refer aici la Marea Britanie, dar dacă ne uităm, de exemplu, la Germania, pe coastă și în afara ei este mult mai uh, scăzut prețul decât cel pe care îl vom plăti chiar pe viitor pentru nuclear. Avem regenerabile care aduc deja un rezultat. Germania a luat o decizie importantă, a decis să nu mai aibă energie nucleară și atunci a hotărât să se orienteze către altceva. Și vedeți aici creșterea energiei regenerabile în ecuația de mix energetic german și vedeți și sectoarele în care sunt importante. Vedeți că nu totul este roz, există multe chestiuni care mai trebuie făcute în domeniul transportului și, sigur, foarte multe lucruri de făcut în domeniul eficienței. Avem foarte multe provocări pe viitor, dar avem și soluții și vreau să trec în, cu rapiditate asupra peste ele. Știm că, în ciuda tuturor mecanismelor de susținere, există inițiative la nivel regional și vreau să mă refer aici la orașele energetice și la Asociația Primarilor, care, de exemplu, au uh, cooptat 83 de orașe din diferite comune din Finlanda, Bulgaria și Estonia, cu peste 800 de, 80 uh, de milioane de locuitori, în așa numite planuri de acțiune sustenabile, care ar costa pe total 8 milioane, dar care imediat vor economisi 56% din cererea de gaz, creând în același timp și foarte multe locuri de muncă. Acesta este calea pe care trebuie să mergem mai departe și s-a făcut acest lucru deja foarte bine. Creăm astfel de sisteme peste tot în Europa și în domeniul regenerabilelor, într-adevăr, s-a făcut mult în ultima vreme. Există foarte multe, mult potențial, se poate îmbunătăți și rolul investițiilor în infrastructură și în acest document probabil că vedeți că este nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește formularea obiectivelor de infrastructură pentru o schimbare de uh, model. Iată câteva exemple de succes regional în Polonia, în care s-a folosit fonduri speciale pentru o economie mai verde și o energie mai uh, ecologică. Am putea da multe exemple în acest sens de programe de succes, cum ar fi uh, clădirile eficiente, publice, iluminarea străzilor, eliminarea surselor de emisii și programe în domeniul transportului urban. Acestea sunt facilități de, de mm, proiecte foarte importante care s-au uh, bazat pe diverse proiecte și în Ungaria, de exemplu, avem un, program, un proiect foarte interesant în care s-a schimbat uh, sistemul de încălzire prin uh, transferul pe biomasă. O mare comunitate beneficiază de acest nou proiect și funcționează foarte bine. Pot continua în această linie și Estonia are un fond financiar uh, și toate poveștile de succes despre care nu pot să vă vorbesc acum din lipsă de timp, dar pe care cu siguranță le puteți studia dumneavoastră. Ele trebuie doar să fie puse în contextul european, trebuie să fie cunoscute la nivel european și Europa trebuie să le susțină pe aceste țări pentru ca să-și folosească mai bine aceste fonduri. Astfel, cred că ar fi bine să mă opresc aici pentru că nu mai avem timp și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru discursul dumneavoastră. Și mai întâi domnul Saudargis, care este raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această analiză foarte complexă a situației, a eficienței energetice și a soluțiilor prin regenerabile. Aș vrea să notez un aspect important pe care l-ați menționat și dumneavoastră, și anume că ar trebui să ținem cont în strategia generală de securitate energetică că este nevoie de o abordare mai detaliată la nivel local. Securitatea energetică nu poate fi rezolvată numai la nivel înalt, la nivel politic, ci trebuie să fie rezolvată și la nivel local. Observațiile dumneavoastră sunt de aceea foarte importante. Ați menționat un argument foarte puternic uh, în favoarea regenerabilelor în fa față de alte surse energetice. Dar aș vrea să întorc acest uh, argument și să elaborăm poate puțin mai mult că perspectiva regenerabilelor uh, ar trebui să fie una competitivă și pentru aceasta ar trebui să fie făcute mai multe să fie luate măsuri pentru ca să se poată crede în regenerabile, să devină fiabile pe viitor și să devină o sursă competitivă de energie. Mulțumesc, domnul Carinț. Mulțumesc foarte mult, foarte interesant ceea ce ați spus. Am înțeles uh, unul din mesajele dumneavoastră, cred că a fost că energia nucleară este proastă și regenerabilele sunt bune. Asta este ce am înțeles și ați dat un exemplu din Germania. O țară care a făcut uh, transferul energetic de la nuclear la regenerabil. Însă ceea ce ne frapează, dacă ne uităm la companiile de electricitate din Germania, este, după cum a zis și Claude Turmes, că, din păcate, de la nuclear se trece mai degrabă la cărbune înapoi decât la altceva. Și aceasta este o consecință evidentă. Ceea ce pare să fie motivația acestei uh, industrie, industrii sunt prețurile de pe piață, pentru că uh, Ați vorbit despre gazul de șist, există companii care trebuie să închidă centralele de cărbune și să deschidă centrale de gaz. Există multe probleme cu prețurile la cărbune. Companiile europene folosesc, cu prețurile la gaz, folosesc mai mult cărbune. Deci ați văzut și că emisiile de dioxid de carbon sunt uh, scăzute în SUA, dar cresc prețurile. Eu nu zic că regenerabilele nu sunt un lucru bun, nici vorbă, este un lucru foarte bun. Dar ce ar trebui să se întâmple în această lume, ca să spun așa, pentru ca regenerabilele să devină destul de competitive și astfel dacă o țară face o decizie politică de a se îndepărta de la nuclear și de la cărbune, ce ar putea să facă ca acea țară să rămână competitivă cu regenerabile și în același timp să prestereze și niște prețuri competitive. Mulțumesc. Mr. Ransdorf. Mulțumesc, domnul Ransdorf. So... Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus că centralele nucleare nu sunt o soluție pentru siguranța energetică. În Cehia este soluția. Aceasta este soluția, fiindcă profilul hidrografic uh, este prea redus, uh, avem rezerve limitate de carbune și uh, ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește sursele regenerabile, care sunt bune, care sunt surse complementare și voi sprijini întotdeauna sursele regenerabile ca surse <laughs> complementare. Dar vreau să vă spun că, de pildă, în uh, cazul energiei eoliene, centralele eoliene produc energie de 3,5 ori mai scumpă decât energia nucleară. În ceea ce privește fotovoltaicele, prețul este de 13 ori mai mare la energia produsă. Fiindcă funcționarea panourilor fotovoltaice este de numai 500 de ore, 500 de mii de ore pe ore și pentru uh, eoliene, 18.000 de ore anual. Țara mea, care este cea mai mare, care este unul dintre cei mai mari exportatori de energie din uh, lume, se confrunte cu o situație diferită. Domnul Domnul Iavor, mulțumesc uh, pentru această prezentare. Vreau să revenim puțin la ceea ce a spus domnul Bardi, probleme de infrastructură. Domnia sa a vorbit, a spus că chiar dacă regenerabilele sunt competitive față de energia nucleară sau fosile, dat fiind că ne confruntăm cu problema infrastructurii existente. E foarte greu să ne îndepărtăm de sistemul de energetic fosil și nuclear din cauza infrastructurii, fiindcă infrastructura slujește producției de energie fosilă și nucleară. Întrebarea este cum, cum uh, percepeți dumneavoastră strategia noastră energetică care se uh, concentrează mult pe gaze naturale și energie fosilă? Uh, în loc de a asigura siguranța energetică pe termen lung, nu cumva blochează această strategie Europa în infrastructura, în acest sistem de infrastructură fosilă? Și care sunt um, elementele compensatoare? Sau uneori se spune că da, poți să investești în uh, generabile, uh, și în eficiență energetică, dar pe lângă asta trebuie să dăm bani pe uh, lanțuri de provizionare cu gaze naturale și energia nucleară, care pot fi, uh, care sunt elementele uh, care ar putea înclina balanța către energia, către energiile regenerabile. Ar putea să avem uh, politică de eficiență energetică uh, am putea să avem uh, ambele direcții în strategia noastră? Se poate acest lucru sau nu? Thank you very much, Madame Angelica Nibler. Doamna Angelica Nibler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hatte mich gemeldet im äh, Nachgang an die Wortmeldung meines Kollegen ähm, ähm, hier. Mulțumesc. Am dorit să iau cuvântul uh, ca să răspund afirmației unui coleg. Și doresc să vă întreb următorul lucru. Ați uh, pledat cauza regenerabilelor, toate bune și frumoase. Prețul, prețurile dictează uh, oferta. Se investește mult prin subvenții în regenerabile. Dacă n-am uh, Dacă n-ar exista acestea, atunci cererea poate ar fi diferită. Ce părere aveți dumneavoastră? În ceea ce privește decalajul energetic, avem nevoie de sursele de furnizare convenționale. Iată de ce capacitatea pentru cărbune este mai mare la ora actuală. Am dorit să avem mai multe centrale de gaze naturale. Am discutat și în, se discută în mai multe țări despre îmbunătățirea capacității și uh, Întrebarea mea este ce părere aveți despre aceste evoluții. Asigurăm uh, siguranța aprovizionării? Putem asigura siguranța fără sursele convenționale, fiindcă la ora actuală, în ciuda cercetări și dezvoltării și investițiilor, nu există capacitatea de stocare a resurselor regenerabile. Pentru Germania, de pildă, nu sunt suficiente. Vă mulțumesc. Thank you very much, madam. Mulțumesc. Domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Fouquet pentru această intervenție excelentă. Trebuie să avem o piață energetică unică sigură și competitivă. Aceasta este elementul cheie. Pentru ca această piață să fie și sigură și competitivă în același timp, e nevoie de flexibilitate și diversificare. Toate sursele de energie, toate tehnologiile sunt importante și trebuie să fie combinate. De altfel, prețul regenerabilelor depinde de context, fiindcă prețul energiei fosile depinde și el de contextul creat pentru stabilirea prețului. Timp de câțiva ani am fost răspunzător de energie în guvernul portughez și vreau să vă spun că mixul de energie hidraulică cu energie eoliană scădea prețul mediu al energiei în Portugalia, fiindcă am reușit să avem energie eoliană la prețuri foarte mici, 60 de euro pe megawatt, aproximativ și am reușit apoi să avem un sistem de stocare uh, la nivelul barajelor pentru a nu pierde producția eoliană în momentul în care nu se folosea. Dar este limpede că ar fi și mai ieftin dacă am reușit să exportăm și nu puteam să exportăm la ora aceea. Se pune întrebarea adesea uh, care sunt costurile rețelelor. rețelelor. 27% din regenerabile uh, se confruntă cu probleme de la nivelul rețelelor, se spune. Noi uh, am, uh, am, am introdus inteligență în ceea ce rețelele, nu cablu și așa mai departe. Iar rețelele în Portugalia acoperă 100% regenerabile și în noiembrie și decembrie. O, în noiembrie și decembrie, iar în medie 60%. Noi trebuie să creăm acest context, pentru că prețul final depinde de contextul care se creează, fiindcă prețul nu este doar prețul de producție, este vorba de prețul global. Aș dori să vă întreb, deci, să întreb pe invitata noastră în mod concret, ce părere aveți despre ținta de 15% de interconectare care a fost stabilită la Consiliul European și care este fundamentală pentru ecologizare siguranței energetice în Europa și uh, ce poate face, cum putem mobiliza societatea civilă pentru a arăta că acest element este foarte important. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cale. Eh, thank you very much. Um... Domnul Kelly. Mulțumesc, a spus lucruri foarte interesante. Depinde dorința de a Uh, uh, decarboniza termoficarea și transportul, iar în următorii ani va trebui să punem accent pe acest aspect. Ieri seara am fost unul dintre uh, deputații care au participat la o conferință, la un eveniment organizat de Toyota în ceea ce privește vehiculele electrice și cu un consum scăzut de combustibil foarte interesant ce fac ei acolo. Sperăm că pe curând, că în curând vom avea mașini ieftine și nepoluante, iar acest lucru va modifica contextul uh, cheltuielilor în ceea ce privește combustibilul fosil. S-a vorbit despre regenerabile. Colegul Canins a vorbit despre disponibilitatea financiară, s-a vorbit și despre caracterul continuu. Eu aș vorbi, sau intermitent, eu aș dori să ridic un, un aspect important la mine în țară. E vorba despre uh, rezistența la uh, turbinele eoliene din cauza problemelor de sănătate și estetice. Uh, indiferent de care este fundamentul științific, aceasta este percepția opiniei publice și trebuie să fie avută în vedere. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Werner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru această prezentare. În Germania, la ora actuală, regenerabilele au uh, ajuns uh, la un, un nivel semnificativ pe piață. Dacă ne uităm la prețul uh, dezafectării centralelor nucleare, cred că situația s-a schimbat și mai mult, iar regenerabilele ar deveni și mai competitive la nivelul prețurilor, la nivelul costurilor. Regenerabilele au nevoie de o rețea descentralizată, iar uh, centralele vechi se uh, bazau pe o rețea centralizată. Acum avem două feluri de, două tipuri de energie care funcționează în paralel. Cum putem organiza lucrurile pentru a ne asigura că regenerabilele vor uh, reuși să câștige lupta cu energia fosilă și să folosească vechile centrale. În ceea ce privește interconectarea, sursele regenerabile în Europa sunt mai uș- ar fi mai ușor de folosit dacă am avea o uniune energetică și am putea să ridicăm procentul de 15% dacă am avea conexiuni energetice eficiente. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu, atunci, doamnă, vă dau cuvântul pentru a răspunde întrebărilor adresate. Mulțumesc, domnule președinte! O să încep uh, cu mare bucurie cu întrebarea domnului raportor și întrebarea care se referă la prețuri. Când uh, vine vorba de cărbune, răspunsul este ușor. Dacă avem un preț ETS uh, care pe care poate îl dai copiilor când au făcut, o bombonică pe care le dai copiilor când au făcut ceva bun, atunci Uh, dacă acesta este stimulentul pentru, pentru stoparea folosirii cărbunelui, nu este o idee bună și nu acesta este principiul care este la baza folosirii uh, sistemului de certificare a emisiilor, a tranzacțiilor cu certificate de emisii și uh, Aș vrea să discut cu reprezentanții ei, dacă doriți să, să reprezentați cu, cu industria gazelor naturale, dacă dacă ne gândim care ar putea fi și mai bun sector pentru a ajunge la rezultate mai bune, nu ar fi petrolul, ci gazele naturale. Avem nevoie de o structură a prețurilor uh, coerentă. Mai mulți vorbitori au întrebat, uh, doamna Nibler de, pil, de pildă, pe care o respect foarte mult pentru activitatea sa în Germania cu, în ceea ce privește EG, uh, am uh, investit pentru moderniz- modernizarea energiei și a coloanei vertebrale a societății, iar roadele se fac deja simțite. Prețurile datorită, prețul datorită regenerabilelor este interesant la nivelul industriei, nu numai în Germania, ci și în, în afara țării, fiindcă este foarte scăzut dat, datorită efectelor meritoase. Avem uh, și uh, sistem uh, social, dorim să avem o țară industrializată, deci pentru, și pentru unii utilizatori energofagi povara este mai redusă. Este un compromis la nivel de societate acceptabil care face prețul pentru utilizatori individuali mai mare, puțin mai mare, iar suprataxa pentru la prețurile actuale este deja în, în, în reducere. Uh, deci și acesta fluctuează. În ceea ce privește intermitența și sistemele, nu cred că vom reuși peste noapte să rezolvăm totul. Nu vreau să creez această impresie, dar trebuie să conlucrăm și e păcat că sper că statele membre cu ajutorul dumneavoastră și a Comisiei vor coopera mai bine decât au făcut-o până acum. Mesajul, pe care, mesajul că nu avem noi ținte obligatorii este unul greșit trebuie să, acum trebuie să acceptăm situația, fiindcă asta este. Ceea ce privește accesul la piață, am, um, în Germania, industria terestră eoliană reprezintă, reprezintă în, în uh, proporție de 70%, nu folosește mecanismul feed-in, ci ajunge pe piață în fiecare lună. Deci lucrurile funcționează. Efectul de blocare al infrastructurii există, da, când vine vorba de moștenirea noastră. Trebuie să depășim, deci, aceste obstacole. Dar uh, s-a făcut deja acest lucru cu uh, sursele regenerabile mai diferite pe care le avem în rețele și sursele mai inteligente, după cum s-a spus deja, cu cât devine rețeaua mai inteligentă, cu atât lucrurile devin mai ușoare, fiindcă nu e până la urmă vrăjitorie. În compania mea, noi uh, lucrăm pentru furnizorii locali care se confruntă cu această problemă a fiecare zi, dar în Germania are interconectare cu alte țări. Când văd ce spune, se spune despre Portugalia, despre faptul că Franța și Portugalia au fost ținute prizoniere de Franța, iată de ce, de ce trebuie să, se, să existe această activitate de interconectare pusă pe picioare. Trebuie să se, să, încer, să facem rețele din ce în ce mai inteligente, să căutăm soluții în afara rețelei energetice, energetice mai ales în sectorul non, eh, din afara sectorului de electricitate. S-au făcut deja foarte multe lucruri, s-au început deja foarte multe proiecte de către principalii jucători din industrie în ceea ce privește electrificarea, iată, de, de electrificarea uh, unor linii și când se spune că la hundred hours, I have to say that must be a very, very outdated. Este vorba de tehnologii extrem de uh, învechite, pentru că nu este posibil să avem cifre atât de scăzute cu o bună planificare. Acum lucrăm în uh, nordul Germaniei și în, Germa- în Danemarca peste, cu peste 900 de ore. Deci există oameni care dezinformează. Ar fi fost un mesaj acum 15 ani, dar situația s-a schimbat. Infrastructura, asta am spus și ar fi bine dacă Parlamentul ar putea să solicite Comisiei să facă o analiză de necesități financiare pentru gaze, pentru că uh, vom vedea uh, investiții proaste și nu favorizăm furnizorii de gaze, pentru că ei trebuie să aibă un calendar pentru a se adapta. <coughs> Și dacă transmitem aceste semnale, închei acum, că spunem că avem probleme cu Putin cum să extragem mai multe gaze. Acest mesaj este învechit și inutil în ceea ce privește capacitatea de uh, backup cu cât mai multe regenerabile în rețea, cu atât uh, furnizorii din resurse învechite de, reprezintă o problemă. Nu avem nevoie de avem nevoie de interconectări, nu de capacități de stocare și avem nevoie de rețele inteligente. Încheie aici, domnule președinte. Da, am aici un bec roșu care îmi indică ceva. Cred că am răspuns la toate întrebările. În ceea ce privește rentabilitatea, uh, prețul rezonabil, dacă aveți uh, slide-ul din prezentare, deci ce, ce, plă, am plăti și ce se plătește deja, există o scădere în ultimii 15 ani, de la, un an, de la an la an, cu regenerabilele. Deci când vom ajunge în 2024, vom avea chiar mai puține tarife sau tarife mai scăzute și o prezență mai mare, deci mai puține constrângeri asupra, asupra trecerii de la o infrastructură la cealaltă. Câteodată mă surprind lucrurile dacă aș fi puțin cinică, dacă gestionarii mei ar veni cu un asemenea document pe care îl aveți dumneavoastră aici pentru a îmbunătăți, fără o analiză financiară, fără consecințe și analiza uh, cauzei de bază, Uh, ca președinte al companiei respective, ar trebui să mă gândesc dacă nu cumva trebuie să cer falimentul. Mulțumim pentru prezentare. Acum a venit uh, vremea rezumatului discuției din partea raportorului. Cei cinci oratori sunt încă prezenți. Vă mulțumesc. Domnul, rap, domnule raportor pot să vă rog să vă faceți declarația acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor experților pentru că audierea a dat un impuls major raportului pe care îl am în lucru. am văzut în prezentări și în răspunsuri că s-a pus accentul pe zonele uh, pe care s-a axat comunicarea comisiei. S-a vorbit despre regenerabile, despre eficiența energetică, despre gaz, cărbune. Nu voi intra în foarte multe detalii pentru că sunt aceste subiecte, sigur, vor apărea în raport și vom putea să continuăm discuția uh, discuția va continua la Comisia ITRE, în Parlament, în legătură cu detaliile din aceste domenii. În mod clar, astăzi avem mai mult o înțelegere mai bună a problemei din nou aș dori să mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor pentru prezentări. Doar câteva observații de ordin general pe care le-am menționat la început. Pentru a avea o strategie de securitate energetică reală în Europa, Aceasta nu trebuie să fie o strategie pentru o iarnă, nu trebuie să fie o strategie pentru iarna următoare, trebuie să fie o strategie pe termen lung. Așadar, pentru a avea o strategie pe termen lung, trebuie să luăm în considerare toate aspectele tehnice. A doua lecție pe care am auzit-o astăzi, sectorul energetic nu se poate distanța de aspectele politice și geopolitice. S-au discutat și alte aspecte despre gaze, petrol, energie nucleară. Când uh, se vorbește de energie, există întotdeauna tensiuni politice. Asta este realitatea. Așadar, nu vom putea să evităm aceste discuții politice. Trebuie așadar să luăm deciziile politice corecte. Nu trebuie să evităm politizarea strategie energetice, dar trebuie să avem un răspuns politic real, o analiză tehnică reală bazată pe analiza economică pe aceasta să se bazeze pozițiile și obiectivele economice. Așadar, pentru mine, lecțiile din, și învățămintele din discuția de astăzi uh, sunt foarte importante. Voi face doar o ultimă observație. Trebuie să uh, revizuim cum vorbim despre strategia de securitate. Pentru că vorbim despre scăderea Uh, dependenței. Dar dependența va crește Noi vorbim despre scăderea dependenței. Vom rămâne dependenți însă. Ce înseamnă securitatea energetică atunci? Înseamnă să împărtășim povara dependenței. Dependența în sine nu este o problemă. Trebuie să diversificăm dependența, să nu depindem doar de o singură sursă care să fie folosită ca armă politică în Europa. Așadar, vorbim despre solidaritatea Europei. Pentru a avea o piață, o infrastructură, o posibilitate de a împărtăși această sarcină, de a împărți sarcina cu celelalte state membre pentru a fi mai puțin vulnerabili față de presiunile externe. Mulțumesc din nou tuturor uh, experților, tuturor celor care au intervenit. A fost o contribuție foarte importantă la discuția noastră. Mulțumesc. După cum știți, am uh, început uh, discuțiile despre triunghiul energetic cu securitatea energetică, pentru că cu cât mai multă securitate, cu atât mai multe posibilități de a ne păstra energia la preț uh, competitiv, mai scăzut. Poate că nu sunt vești, bun, vești bune pentru companiile noastre energetice, o scădere a prețurilor, dar este un lucru bun pentru economie, pentru cetățeni, pentru IMM-uri și așa mai departe, pentru strategia de ieșire din criză. Și de asemenea, avem nevoie de protecția mediului. Am început doar așa, da? Continuarea discuției va avea loc în 3 decembrie. Vom discuta raportul asupra strategia europeană de securitate energetică. Uh, deci continuăm peste o lună. Vă mulțumesc tuturor pentru discuție, dar în primul rând uh, experților noștri. Doi dintre ei sunt așezați lângă mine, domnul Charles Elinas și trei, ceilalți trei, domnul profesor Ugo Bardi, Vaslav Bartușca și domnul Svedas, care sunt alături de noi. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru prezentări, pentru observații și sperăm să ne, reve- să ne revedem în viitor. Vă mulțumesc! And la trei ne revedem aici uh, pentru următoarea parte a reuniunii noastre, deci o pauză foarte scurtă. Mulțumesc! Thank you very much.